Philippe. Mr. De Backer. Um, Bun venit venit la lucrările comisiei, cred că trebuie să începem, uh, chiar dacă nu avem prezenți în sală toți raportorii din umbră. Sper că vor veni și uh, își vor spune și își vor aduce contribuția. Suntem la punctul 6, îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor. Și o să dau cuvântul lui Filip de Bacăr, care este uh, raportorul pentru acest uh, aviz. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, uh, Europa se confruntă cu o criză financiară puternică și ne dăm seama că acest lucru afectează pe întreprinzători, în special pe IMM. La începutul acestui an, Comisia Europeană a venit cu un plan de acțiune pentru a îmbunătăți accesul la finanțare pentru IMM-uri. Acest plan conține informații uh, și opțiuni interesante, multe elemente care au fost menționate, diferite soluții. Am discutat acest plan de acțiune și situația situația actuală a IMM-urilor cu diferite grupuri interesate, uh, reprezentanța IMM-urilor și întreprinzători, este important să păstrăm legătura cu ceea ce se întâmplă uh, pe teren. Aceștia cred că planul de acțiune al Comisiei este un uh, document valoros, însă ar prefera acțiuni mai concrete și măsuri mai concrete. Uh, după criza financiară, Comisia Europeană și statele membre uh, nu au venit cu suficiente măsuri pentru a îmbunătăți situația IMM-urilor și, mai concret, accesul lor la finanțare. Cu acest uh, proiect de raport vreau să stimulez și să motivez atât Comisia Europeană cât și statele membre să vină urgent cu propuneri concrete uneori e vorba de optimizarea a ceea ce există în unele uh, state membre. Ar fi un pas valoros înainte. Propunerile pe care le fac nu sunt uh, revoluționare. S-a evidențiat că uh, de ambele părți ale mesei de negocieri sunt necesare îmbunătățiri. Pe partea întreprinzătorilor, am uh, propus o profesionalizare a întreprinzătorilor. Acest lucru este necesar pentru că de multe ori nu sunt cunoștințe de bază, de finanțare, uh, de planificare, ceea ce împiedică un acces uh, la finanțare. Apoi, pe partea uh, legiuitorilor, este o neînțelegere uneori a situației IMM-urilor și uneori uh, nu există suficientă uh, transparență. În ceea ce privește finanțarea în sine a IMM-urilor, cred că se, poate spune, se pot spune foarte multe. În planul de acțiune pe care Comisia l-a prezentat, se pune accent pe capitalul de risc și asta pe bună dreptate. Însă, după părerea mea, acest capital de risc nu este accesibil pentru toate IMM-urilor. Deci, soluția pentru a îmbunătăți accesul la finanțare o constituie diversitatea. Un exemplu pe care îl menționez uh, în uh, raportul uh, meu este uh, finanțarea participativă, care este un aspect relativ nou. Apoi, uh, conturile de economii pe care le vedem în diferite state membre sunt bani care Eh, stau acolo sunt o sursă care ar putea fi folosită sau ar putea să stimuleze finanțarea IMM-urilor din eh, acești bani. Este important să se înțeleagă cât de important este accesul liber la finanțare a eh, IMM-urilor. Banc BEI dă o importanță foarte mare acestui aspect. Prin urmare, Aștept să cooperez cu toți, uh, să faceți uh, propuneri uh, concrete în următoarele săptămâni. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și raportorului pentru munca depusă. Cred că în foarte multe aspecte suntem de acord și de aceea nici nu va trebui să mă apuc să enumăr toate aceste aspecte. Există pentru multe IMM-uri, uh, chiar și în timpuri economice normale, uh, dificultăți de acces la creditare. Asta are de-a face și cu lipsa de informații în rândul acestor IMM-uri cu privire la posibilitățile de creditare, dar au și mai puține posibilități de garantare și, drept urmare, și o mai mică putere de negociere. Însă toate aceste lucruri s-au înrăutățit în um, timpul crizei, pentru că um, solicitările și condițiile băncilor devin mai stricte. În același timp, Uh, garantă, garanțiile posibile ale acestor IMM-uri uh, au o, o valoare mai mică. Și cred că aceste IMM-uri de asemenea sunt afectate și de o, uh, să spunem așa, o etică a plăților um, care se înrăutățește. Cred că trebuie să ne punem întrebarea uh, și aceasta merge dincolo de acest raport, bine să ne punem întrebarea ce este mai interesant pentru bănci? Să ofere credite unor IMM-uri sau să investească în, uh, în domeniul uh, investițiilor, în domeniul financiar? Ce este mai rentabil pentru bănci? Să facă ceea ce ar trebui să facă, deci să ofere credite, sau să utilizeze banii pe care îi au uh, să, să utilizeze banii pe piața, pe piesele financiare. Și, din păcate, mă tem că de multe ori um, uh, utilizarea banilor în investiții este mai interesantă decât um, oferirea de credite unor IMM-uri. Și cred că trebuie să avem în vedere acest aspect. În ceea ce privește măsurile individuale, aș dori să mă refer la trei dintre acestea. Uh, pentru că raportorul a spus deja majoritatea celor ce trebuiau spuse. O problemă care apare în mod foarte clar este pentru IMM-urile, um, mai ales din zonele de frontieră, care se confruntă cu dobânzi foarte diferite uh, de la stat membru la stat membru, ceea ce duce la Uh, distorsiuni ale concurenței în uh, acele țări unde uh, rata dobânzii a devenit foarte diferită, unde diferențele sunt foarte mari. Trebuie să ne întrebăm în ce măsură putem să luăm noi măsuri Uh, pentru a uh, crea sisteme de garantare. Există anumite state membre, precum cel din care vin eu, în care cooperativele de credit, uh, de exemplu, funcționează foarte bine și, drept urmare, contribuie în mod semnificativ la asigurarea accesului la creditare pentru IMM-uri. Și cred că uh, Trebuie să ne gândim la nivel european cum putem să uh, stimulăm acest uh, tip uh, de creditare. Și, nu în ultimul rând, trebuie să ne gândim la politica de informare, de conștientizare. IMM-urile de multe ori nici măcar nu știu cui să se adreseze, nu cunosc programele Uniunii Europene pentru acces la uh, creditare pentru IMM-uri. Deci mi se pare foarte important să ne gândim cum putem împreună cu instituțiile de credit să uh, creem sau să mm, oferim mai multe informații cu privire la toate aceste posibilități, astfel încât să îmbunătățim accesul la credit pentru IMM-uri. În rest, sunt de acord cu ceea ce spunea raportorul. Mulțumesc. Mrs. Clever. Președinte, doamna Faber. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să uh, salut acest raport și să-l felicit pe raportor pentru ceea ce a punctat în raport. Cred că în momentul de față este cât se poate de clar că mm, din planul de acțiune al Comisiei, din raport, trebuie să ne concentrăm asupra uh, efectelor crizei și restructurarea viitoare a arhitecturii uh, comunitare și impactul pe care l-au asupra uh, IMM-urilor. Poate că ar trebui să reamintim uh, Comisiei uh, angajamentul gândiți la scară mică în primul rând. Trebuie să ținem uh, cont de IMM-uri uh, în momentele în care se trasează politicile. Uh, politicile acestea trebuie să fie mai prietenoase trebuie să se minimalizeze costurile administrative pentru IMM-uri. Având în vedere titlul raportului și conținutul acestuia, Amendamentele mele se concentrează pe o temă care este foarte eh, importantă pentru mine. Diferite tipuri de finanțare pentru diferite categorii de IMM-uri. IMM-urile sunt eh, motorul eh, economiei europene în acest moment de criză. Sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul. Este dificil, dacă nu chiar periculos, să tratăm IMM-urile în același mod nu putem să avem o abordare unică, mai ales atunci când vorbim despre micro-întreprinderi, care sunt unul dintre cele mai bine reprezentate grupuri în economia europeană. Aș dori să uh, dau un uh, imbolt uh, suplimentar în acest uh, raport uh, cu sute de milioane de euro uh, și uh, în buget și cu investițiile uh, BEI, dacă acestea au lucrat uh, bine în 2010-2014, în următoarea perioadă sunt, e vorba de o sumă de un miliard de euro alocați, în special pentru programul de schimbări sociale și inovare. 20% din aceste fonduri ar putea să fie alocați pentru microfinanțare. Acest lucru coincide cu problema fondurilor de capital uh, de risc Aș vrea să adaug câteva lucruri în legătură cu uh, Fondul Social pentru Întreprinzători, care poate să contribuie la atingerea obiectivelor strategiei 2020 și să asigure un acces adecvat la finanțare. Deci amendamentele mele merg în această direcție. Apoi, Lucrez uh, foarte mult uh, cu instrumentele financiare. Am scris un aviz în politica de coeziune în legătură cu aceste instrumente financiare. Cred că trebuie să punem mai mult accent în acest raport pe acest aspect, pentru că în următorii șapte ani Comisia Europeană, cu sprijinul Parlamentului European, se uh, um, așteaptă la un accent tot mai mare pus pe aceste instrumente și aplicarea lor. Și acest lucru în cooperare cu Banca Europeană de Investiții investiții. Acestea sunt punctele pe care aș dori să le adaug la acest raport. Vă mulțumesc. Președinta Filip. Da, rândul tău. Ai ajuns la timp. Pentru a răspunde la tot ceea ce s-a spus. Dirk, Mulțumesc, președinte. Chiar dacă trebuie să vorbesc în numele domnului Kamal, care este la o întâlnire în Birmingham în prezent. Partidul din care face parte se întrunește în Birmingham și vor discuta acolo bugetul comunitar. O să mă aștept, mă aștept la un veto la un moment dat. Uh, deci domnul Kamal salută atât uh, proiectul de raport cât și uh, planul de acțiune al Comisiei, care sunt uh, extraordinar de importante și arată cât de importante sunt IMM-urile în economia europeană, arată cu ce greutăți se confruntă. Domnul Camal se bucură că raportorul a evidențiat natura heterogenă a pieței IMM-urilor. Nu există o definiție uh, asupra căreia să se fi căzut de acord, o definiție unică. Uh, în legătură cu acestea. De aceea, el crede că trebuie să fim atenți în încercarea noastră de a identifica uh, soluții uh, unice. Fiecare IMM uh, poate să se confrunte cu diferite uh, probleme, acces la finanțare sau să găsească lucrători cu competențele, cu aptitudine necesare în acel uh, IMM. Trebuie să încurajăm uh, creșterea Uh, IMM-urilor la nivel uh, uh, național. Am văzut în Londra că mai multe companii au înființat un anumit tip de întreprinderi care să fie specifice climatului, contextului din Londra. Cu acestea fiind spuse, trebuie să spunem că sunt multe lucruri utile care se pot face. Finalizarea dispozițiilor care vor aduce beneficii directe uh, întreprinderilor nou înființate și apoi există și uh, regulamentul privind fondurile europene cu capital de risc care nu merge nicăieri din cauza paradisurilor uh, fiscale. Domnul Kamal așteaptă să lucreze cu raportorul domnul uh, de Bacăr la acest dosar și uh, a spus că uh, nu sunt probabil prea multe amendamente de adus, sau cel puțin se, uh, își dorește acest lucru. Filip. Mulțumesc, Sharon. Trebuie să îmi cer scuze în numele lui Filip Ambers, că nu este uh, prezent. În primul rând, uh, din nou, tizul, aproape tizul meu. Uh, Filip a făcut uh, o treabă foarte bună. Vreau să fac uh, patru remarci unde avem un punct de vedere oarecum diferit. În primul rând, stimulentele pentru inovare. Sunt de acord că trebuie să găsim niște factori de imbold, însă trebuie să avem și niște dispoziții pe care să le uh, adoptăm. Obiective, de pildă, reducerea uh, emisiilor de dioxid de carbon uh, sau eficiența energetică. Acestea sunt obiective clare care constituie un imbold. Uh, numai astfel de regulamente pot să uh, stimuleze IMM-urile să se implice în procesul de inovare, dar asta este numai o parte. Deci încurajări, dar și măsuri obligatorii. E nevoie de un echilibru între cele două tipuri de uh, măsuri dacă vrem ca IMM-urile sau întreprinderile în general să fie novatoare uh, industria uh, automobilelor uh, a reușit uh, să facă acest lucru numai după ce s-au luat măsuri uh, obligatorii și au uh, recunoscut uh, acest uh, lucru. Și, și în acest domeniu există acum obiective obligatorii. Apoi, la uh, aliniatul 18, unde spuneți că o rată în asta capitalului poate să ducă la o împrumut, împrumut sau creditare redusă a IMM-urilor, trebuie să vă spun că există o serie de bănci în Europa și mă gândesc chiar la bănci din uh, Belgia, Triodos, uh, uh, care dau credite chiar dacă au o rată a um, capitalului care uh, este în conformitate cu uh, regulamentul Basel III. Dacă mergem prea rapid, uh, riscăm să facem ca lucrurile să nu mai funcționeze, îmbunătățim bilanțul, dar nu mai îmbunătățim rata capitalului pentru aceste întreprinderi. Un al treilea element se referă la cuvintele care încep cu C. Uh, condiționalitatea este un termen foarte uh, des folosit uh, în aceste zile. Folosim ajutoarele de stat și susținerea IMM-urilor nu ca instrumente de politică, dar ar trebui să existe și condiționalități pentru a face acest lucru. Și nu în ultimul rând, chiar dacă nu este pe deplin competența Uniunii Europene, cred că ar fi interesant să auzim din partea Comisiei să primim un document uh, de, din partea Comisiei în legătură cu cele mai bune practici în încurajarea IMM-urilor, finanțarea acestora. Există diferite planuri în Europa, unele merg mai bine decât altele. Ar fi interesant să știm dacă Comisia, uh, fără să aloce milioane de euro pentru asta, dacă dacă ar putea să vină cu un raport care să explice cine face ce și să se evalueze cele mai bune practici. O să mă opresc aici și vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Uh, președinta, mulțumesc, Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, raportorului pentru aceste comentarii și propuneri. Aș vrea să fac uh, câteva remarci simple, de bun simț. În primul rând, această uh, chestiune a finanțării uh, IMM-urilor. Încep să îmbătrânesc, am auzit vorbindu-se despre asta peste tot unde am fost. Uh, au fost uh, mulți specialiști care au vorbit de asta, dar nu s-a ajuns la nimic. În al doilea rând, cine poate să financeze IMM-urile? În realitate există trei surse posibile. Întreprinzătorul el însuși, el va avea o contribuție personală de mijloace și asta este relativ limitat, băncile de care s-a vorbit mult și apoi investitorii Astăzi, aceste trei surse uh, sunt aproape secate uh, și totuși se constată atunci când privim cifrele mai atent este că economiile reale sunt mai importante decât depozitele. Cât despre investitori, este o sursă care dispare aproape uh, complet. Fondul, uh, fondurile europene cu capital de risc nu vor mai fi un, un mijloc de uh, finanțare în trei ani. De ce? Pentru că orientarea economiilor nu se face către risc și într-o societate unde incertitudinea, imprevizibilul uh, sunt regula, cine are încrederea ca să investească pe mai mulți ani uh, în niște locuri de muncă care uh, sunt uh, riscante. În momentul de față se orientează uh, către sisteme garantate, ca în uh, Franța, livretul A, uh, dar acesta asigură o securitate a capitalului. Aceste economii se vor orienta către locuri care par utile. ca în toate domeniile crizei, uh, mai este și problema încrederii. Dacă viitorii investitori nu au încredere, nu își vor pune banii în uh, astfel de întreprinderi. Cu toate stimulentele pe care le-am adoptat, cu toate pactele pe care le-am Uh, adopta, situația nu s-ar schimba. Dacă comparăm situația din Franța și Germania, în Germania sunt um, uh, IMM-uri mari, în Franța sunt uh, IMM-uri mici. Aceste IMM-uri mari sunt întreprinderi de familie care s-au consolidat la zeci de ani la rând pe baza capitalurilor proprii. Astăzi trebuie să Uh, dăm, să contribuim cu ceva la risc, însă pentru asta trebuie să ne stabilizăm economiile și să găsim modalități de rezolvare a crizei. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Filip, și îmi cer scuze dacă dispar în timp ce vorbești pentru că trebuie să-l întâmpin pe oaspetele nostru. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc și colegilor pentru comentariile făcute la raportul meu. Într-adevăr, încerc la începutul raportului meu să clarific faptul că nu există așa ceva uh, ceva definit foarte clar ca un IMM. Uh, există diferite tipuri de IMM-uri, nu putem lua măsuri care să se aplice tuturor. De aceea ar putea fi interesant să avem o privire de ansamblu asupra bunelor practici în diferitele categorii de IMM-uri pentru a vedea cum Comisia poate organiza transferul acestor bune practici. În același timp, când elaborăm noi legis- nouă legislație în Europa, cred că este foarte important să nu creăm poveri suplimentare, mai ales pentru IMM-uri. Și nu sunt chiar de acord cu Filip când se referă la cerințele de capital, reglementarea instituțiilor financiare și mai ales băncile. Cred că IMM-urile sunt foarte importante pentru economia noastră, iar modul în care reglementăm piețele financiare acum schimbă modul în care este alocat capitalul. Bineînțeles că trebuie să ne gândim cum aceste prevederi vor afecta finanțarea IMM-urilor. Și, uh, de asemenea, trebuie să luăm în considerare și fragmentarea piețelor financiare uh, în Europa și vedem aceste efecte uh, cel mai bine uh, în zonele de frontieră, având în vedere diferențele de rată de dobândă. Am menționat încă uh, în raport informația cu privire la diferite programe pentru IMM-uri care trebuie să fie puse la dispoziția acestor IMM-uri. Iar conștientizarea și informarea trebuie să fie îmbunătățită aici. De asemenea, ceva despre piața internă și riscul ca uh, IMM-urile să dispară de pe această piață. Uh, chiar dacă mulți oameni uh, încearcă să pună mai mult bani deoparte și deci mai puțin bani intră în economie și cheltuie mai puțin, totuși intră mulți bani în economie, însă de multe ori e posibil ca nu IMM-urile să ajungă la aceste fonduri. Cred așadar că este nevoie ca și statele membre să ofere stimulentele necesare, fie ele fiscale sau de alt tip, pentru a menține banii în sistem, astfel încât uh, și IMM-urile să poată beneficia de aceste economii uh, care uh, sunt uh, prezente în bănci. Mulțumim, domnule Baker. Mm, dorim să vă informez că termenul limită pentru amendamente este 18 octombrie. Discuția amendamentelor va avea loc pe 29 noie noiembrie, votul în Econ pe 17 sau 18 decembrie și votul în plen va avea loc în februarie 2013. Trecem acum, în câteva momente, la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume audierea publică cu Mario Draghi, în calitate de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Vă mulțumesc! Well, we are running almost spot on time. Uh... Aproape la fix uh, începem. Dați-mi voie să-i urez bun venit domnului Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene. Nu cred că are nevoie de o prezentare. Uh, Ceea ce face însă în această dimineață este să fie alături de noi la o audiere publică în calitate de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. Iar apoi vom avea dialogul monetar. Am să vă rog ca întrebările să le adresați separat pe cele două teme. În primul rând, însă, am să vă dau cuvântul pentru 10 minute cu privire la Comitetul European de Risc Sistemic. Vă mulțumesc, doamnă uh, președinte, mulțumesc, Sharon, stimați uh, membri. Mă bucur foarte mult să vin în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă informa cu privire la activitățile Comitetului European pentru Risc Sistemic. După cum știți, CERS complementează Uh, completează uh, know-how-ul autorităților de supraveghere naționale și a celor trei autorități de supraveghere europene, oferind ceea ce se numește o perspectivă macroprudențială. Asta înseamnă capacitatea de a analiza riscul dincolo de sectoarele pieței pentru a aborda uh, Uh, vulnerabilitățile care la ora actuală sunt în domeniul uh, bancar și pentru a analiza riscurile din sistemul financiar în general. Pe baza acestor analize, împreună cu propunerile făcute prin sistemele de alertă uh, timpurie, CERS încearcă să, util- să protejeze economia europeană de fragilitățile din sistemul financiar. Un pas important în munca CERS a fost publicarea uh, primului uh, tablou de risc pe 20 septembrie 2012. Acest uh, tablou referitor la risc a fost solicitat de Parlament în procesul legislativ care a creat CERS. Este vorba de o serie de indicatori calitativ și cantitativ care au ca rol să identifice riscul sistemic. Acest uh, tablou de risc a fost uh, produs în cooperare cu Banca Centrală Europeană și cu cele trei autorități uh, de supraveghere europene. Este unul dintre Um, rapoartele utilizate um, de către noi pentru uh, analizarea uh, riscului. Acest tablou urmează să fie uh, actualizat în fiecare trimestru și analizează diferite tipuri de risc la nivel sectorial, de exemplu. Dar este, acest tablou de risc este considerat un instrument mai degrabă decât un uh, sistem de alertă timpurie um, în sine. Uh, Consiliul uh, CERS a decis să publice acest tablou de risc pe site-ul CERS. Economia europeană și sistemul financiar european se confruntă în continuare cu provocări și trebuie întotdeauna să fim atenți la riscurile sistemice. Însă există și motive uh, să fim încrezători, atâta timp cât uh, decidenții iau, iau în continuare măsuri, uh, măsurile necesare. Și anume, reforme și restructurări macroeconomice pentru a asigura finanțe publice uh, consolidate. Trebuie să ne asigurăm că sistemul financiar funcționează bine și este rezistent. Asta include și o mai bună, de, o, mai, o dezvoltare în continuare a cadrului uh, european. Din punct de vedere macroprudențial, există trei riscuri principale. Riscul uh, regresului în implementarea măsurilor adoptate, apoi riscul uh, pe uh, riscul pe uh, piață și, în al treilea rând, riscul uh, ca um, efectul de cauză între cele două menționate înainte uh, să ducă la uh, probleme economice. activitatea financiară în, continuare este bloc, blocată sau îngreunată în multe părți ale sistemului rolul uh, politicilor macroprudențiale este să recreeze încredere în sectorul financiar, să recâști, pentru a recâștiga încrederea uh, actorilor, uh, trebuie să îi asigurăm cu privire la calitatea activelor. Există o serie de măsuri pe care le putem avea în vedere. În primul rând, o mai bună transparență. De exemplu, uh, în ceea ce privește uh, comisioanele Apoi, informații cu privire la calitatea activelor, inclusiv uh, evaluări din partea unor uh, terți uh, sau evaluări între evaluări paritare. S-a făcut deja o, o muncă foarte importantă de către Autoritatea Bancară Europeană, care evaluează variabilele în sectorul bancar Um, promovează um, evaluarea calității activelor. Um, de asemenea, CERS uh, urmează să facă noi propuneri pentru politică macroprudențială, mai ales în ceea ce privește vulnerabilitățile ce țin de finanțarea băncilor. Având în vedere uh, blocajele de pe anumite uh, piețe, CERS, împreună cu autoritatea bancară, analizează aceste uh, blocaje pentru a identifica surse de risc sistemic și de risc sistemic și de a lua acțiuni pentru a atenua aceste uh, probleme. Și voi face propuneri în acest sens în prima jumătate a lui 2013. Uh, Examinarea CERS a sistemului financiar merge dincolo de sectorul bancar. Astăzi aș dori să mă refer mai ales la evoluțiile din domeniul uh, contrapartidelor centrale și uh, piețelor uh, extrabursiere. Aș dori să subliniez um, rolul CERS. Implementarea um, prevederilor uh, G20 um, în ceea ce privește uh, derivatele derivative, uh, derivatele extrabursiere este foarte importantă. Acest, aceste contrapartide centrale vor deveni vor avea un rol foarte important iar uh, măsurile macroprudențiale în acest sens țin mai ales de uh, prociclicitate. Astfel de practici au un rol foarte important asupra condițiilor din econ- o, o influență importantă asupra condițiilor din economie. Chiar dacă riscul este mai scăzut, uh, crește riscul de concentrare. De aceea, uh, CER s-a recomandat autorităților europene două, cu privire la, a făcut recomandări cu privire la două aspecte în acest sens. În ceea ce privește garanțiile, uh, uh, CERS a uh, făcut recomandări ESMA să uh, definească mai bine tipurile de garanții și condițiile uh, prin care uh, aceste garanții pot să fie acceptate de către contrapartidele centrale. De asemenea, am subliniat că riscul de garantare încrucișată trebuie să fie luat în considerare CERS a recomandat ESMA să restricționeze uh, posibilitatea, posibilitatea anumitor tipuri de uh, corporații să um, facă um, tranzacții de uh, contrapartidă extrabursiere. Uh, riscurile identificate Uh, însă de uh, CERS ar putea să rămână neabordate, pentru că asta uh, și asta din cauza că legislația în acest gen, în acest sens, a fost greu de, de aplicat. CERS analizează și risc din practici de piață. au existat situații cu așa numitul sistem bancar paralel. De exemplu, o garanție oferită de un client poate fi utilizat de către creditor pentru proprii uh, nevoi de, uh, de creditare. Acest sistem care se numește reipotecare poate fi utilizat de mai multe ori pentru aceeași garanție. Asta poate duce la un lanț în cazul în care o singură parte, un singur actor uh, nu își respectă obligațiile garanțiile uh, în lichidități pot fi uh, reinvestite de către creditor. Iar dacă acest lucru se întâmplă cu o activă de risc, există posibil riscul de uh, reutilizare a acestor garanții în, uh, în lichiditate. CERS a revizuit și uh, planurile actuale cu privire la Uniunea Bancară și salută propunerile Comisiei Europene. Considerăm că uh, beneficiile mecanismului de supraveghere ar fi îmbunătățit dacă s-ar implementa uh, propunerile actuale fără uh, mari întârzieri. Inițiativele Comisiei pentru cooperarea și coordonarea uh, aplicării uh, prevederilor cu privire la banca, Uniunea Bancară trebuie încurajate. CERS uh, se reflecte, reflectă asupra implicărilor, implicațiilor pentru propria sa muncă în acest domeniu. Comisia, propunerea Comisiei afectează în mod direct politica macroprudențială și implementarea acesteia și uh, oferă, sugerează ca, e, ca BCE să aibă uh, un rol exclusiv în acest sens pentru a oferi uh, măsuri anticiclicitate. CERS de mai multe ori a subliniat faptul că politicile macroprudențiale trebuie să fie suficient de flexibile uh, pentru a preveni acumularea riscului sistemic. Um, legiuitorii trebuie să fie încurajați să abordeze riscurile care apar uh, odată ce apar, uh, fără a lăsa să se acumuleze. Flexibilitatea poate fi încurajată prin coordonare pentru a ne apăra de consecințe nedorite. CERS lucrează la un cadru general pentru coordonarea politicilor macroprudențiale în Uniunea Europeană. Putem să ne așteptăm la, noi, la prime rezultate în acest domeniu în urmă, anul următor. Între timp, restructurarea CERS va avea loc în 2013. Trei membri din Comitetul de Coordonare CERS, Stefan Ingvers, Andrei Sapir președintele Comitetului Științific și Victor Constanțiu, vicepreședinte al BCE, vor examina funcționarea CERS, având în vedere și uh, Uniunea Bancară ce urmează a fi uh, pusă în practică. CERS lucrează și la o primă implementare a mecanismului acționează sau explică prevăzut în reglementarea CERS pentru a ne asigura uh, că se răspunde în mod adecvat la recomandările CERS. Primul termen pentru răspunsuri la uh, recomandările CERS a, uh, a expirat în iunie 2012. Revizuirea actuală ne arată că sistemul acționează sau explică a funcționat bine. În același timp, avem de lucru în continuare pentru a îmbunătăți sistemul, cadrul nostru de evaluare. Am intrat în, con, în contact cu instituții europene, dar și internaționale, OCDE, FMI, Comisia, Banca Europeană de, uh, regle, reg, de Reglemente. Aș vrea să subliniez că facem progrese în înțelegerea riscului sistemic și în elaborarea politicilor macroprudențiale în Uniunea Europeană. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea activă a tuturor instituțiilor membre CERS. Cu ocazia rotației uh, președinției Comitetului Consultativ uh, științific, aș dori să-i mulțumesc președintelui, domnul Helvig, și să-i urez bun ve- uh, mult succes domnului Andres Sapir. Am înțeles că veți avea posibilitatea de a face un schimb de opinii cu aceste două persoane cât se poate de curând. Vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult. Ca de obicei, mulți, mulți colegi doresc să ia cuvântul și nu avem destul timp la dispoziție. Avem 10 eh, întrebări distribuite grupurilor conform principiul de HONT. Deci eh, fiecare grup eh, are o perioadă de timp, un timp egal și pentru a nu mai pierde timpul o să luăm întrebările în grupuri de întrebări, deci de câte trei, Danuta Hübner, Eliza Ferreira și Ole Schmidt. Primele trei întrebări. Doamna Hübner, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră că pentru prevenirea și uh, atenuarea riscurilor, uh, mecanismele acestea sunt foarte importante uh, Vulnerabilitățile sistemice însă nu sunt bătute în cuie și pot fi nuanțate adesea, iar sistemul bancar paralel este un exemplu în cauză. Suntem de acord asupra faptului că există un risc uriaș ca mecanismele de supraveghere să funcționeze o perioadă fără mecanisme de soluționare. Știm în egală măsură că SSM va împărți eh, piața în sistemul bancar euro și în afara zonei euro. Deci eu vă întreb care sunt noile surse de risc care apar aici. Vreau să vă întreb dacă criteriile pe care le propune Comisia pentru a identifica riscurile sistemice care au legătură cu expunerea și cu jurisdicțiile multiple, multiple sunt destul de puternice și dacă această scindare a pieței între sistemul bancar din zona euro și din afara zonei euro poate reprezenta o uh, sursă de risc și uh, dacă SSM funcționează o vreme fără mecanism de soluționare, atunci care sunt riscurile care apar? Mulțumesc, Eliza. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Două întrebări, dacă îmi permiteți. În primul rând, creditarea din partea entităților bancare. Această problemă capătă proporții în ceea ce privește finanțarea economiei reale. Nu există flux de credit, am mai discutat acest lucru în repetate rânduri și chiar uh, întreprinderile viabile nu reușesc să se finanțeze prin băncile comerciale. Chiar uh, băncile care sunt sprijinite de la, prin ajutor public nu um, oferă credite pentru economia reală, ceea ce mi se pare pentru mine o problemă reală și un adevărat risc sistemic. A doua problemă pe care doresc să o ridic aici se referă la recomandările macroprudențiale, macroeconomice date de Banca Centrală Europeană. Sau în acest uh, caz uh, de CERS, care a făcut recomandări către austeritate, ceea ce este de înțeles, dar vreau să vă întreb dacă s-a avut loc o evaluare a efectului pe care l-ar avea aceste recomandări dacă ar fi puse în aplicare, mai ales în țări care, ca Portugalia, au uh, respectat la litera legii aceste recomandări și până la urmă nu au avut de surse, de, destule resurse fiscale și au avut un pachet de austeritate uh, suplimentar uh, care creează o spirală a recesiunii de interconexiune la nivelul economiilor. Vreau să vă întreb dacă acesta nu este adevăratul risc sistemic despre care vorbim la ora actuală. Vă mulțumesc. Olea, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte domnule Draghi. Vreau să vă adresez o întrebare care merge în sensul celei adresate de doamna Hübner. Ce s-ar întâmpla dacă mai multe țări și mai multe bănci în afara Uniunii, rămân în, afara Uniunii Bancare? Ce se întâmplă cu um, stabilitatea financiară? Um, dacă există aceste bănci în afara zonei euro și în afara Uniunii Bancare. V-am tot bătut la cap cu întrebări privind um, această prăpastie între sexe. Aveți ace- aceeași problemă și la CERS, Comitetul European pentru Risc Sistemic. Vreau să vă întreb dacă considerați că există un risc de stabilitate financiară în momentul în care doar bărbații iau decizii în ceea ce privește politica monetară în Europa. Am uh, primit o scrisoare de la un economist uh, faimos care, ar put, care spune că aceasta ar putea fi o problemă. Și, bineînțeles, ce faceți dumneavoastră este foarte important și chiar și dumneavoastră ați spus, ați ridicat această chestiune. Credeți că ar putea fi o problemă? Mulțumesc. În ceea ce privește criteriile pentru identificarea băncilor sistemice, noi eh, propunerea Comisiei este un punct de plecare foarte bun. La nivel național, eh, eh, conlucrăm cu autoritățile de supraveghere pentru a stabili o definiție foarte clară și folosim propunerea Comisiei ca un punct de plecare, ca o trambulină. În linii mari, cred că vom ajunge la un acord, nu sunt foarte multe discrepanțe. Haideți să nu uităm faptul că FSB a identificat deja acum câțiva ani criterii pentru identificarea instituțiilor uh, importante la nivel sistemic. Bineînțeles, uh, acest concept al uh, Consiliului de Stabilitate Financiară sunt, foarte, sunt cunoscute în lumea întreagă, deci este foarte important ca acum uh, să existe instituții uh, sistemice la nivel european, chiar dacă nu la nivel internațional, trebuie să ținem cont de aceste instituții și să le includem pe lista pe care o folosim. Mai am, uh, mi s-a mai adresat întrebări cu privire la Uh, efectul pe care îl, avea, îl va avea acest mecanism în ceea ce privește scindarea pieței între membrii ai zonei euro și cei din afară. În primul rând, CERS și modul în care uh, asist, analizăm noi riscurile sistemice este deschis celor care doresc să ni se alăture și care sunt în afara zonei euro. Trebuie să ne asigurăm că condițiile de participare permit uh, un sistem de egalitate și sunt aceleași pentru toată lumea. Trebuie să ne asigurăm că aici respectăm temeiul juridic al, uh, al mecanismului uh, unic de supraveghere, SSM. Deci este foarte important să existe un sistem echilibrat. În ceea ce privește piața internă, eu unul nu cred că vor apărea probleme aici. Eu cred, uh, din potrivă, că sarcina autorității bancare europene va fi înlesnită de un um, mecanism, acest mecanism uh, SSM, uh, care se va asigura că se aplică tot timpul aceleași reguli la nivelul sistemului bancar european. Eu unul cred că piața internă va beneficia de pe urma acestei uh, evoluții, de pe urma creierii acestui mecanism um, de supraveghere unic SSM. Bineînțeles, trebuie să vedem cum se vor desfășura lucrurile în practică, dar intenția este de a ne asigura că piața internă uh, va avea de câștigat de pe urma acestui organism, nu din, nu din potrivă. În ceea ce privește acum uh, soluționarea și posibilitatea uh, de și posibilitatea de a avea acest mecanism SSM fără a avea o autoritate de soluționare europeană. Uh, vreau să vă spun că, după părerea noastră, acest lucru este foarte important. Este foarte important fiindcă mergem mână în mână cu mecanismul de reglementare macroprudențial pe care îl analizăm la ora actuală. Este foarte important acest lucru pentru a asigura buna funcționare a sistemului bancar european și este extrem de important, fiindcă nu trebuie să uh, uităm uh, cum au început aceste, mecanism, aceste autorități de soluționare, aceste sisteme de soluționare. Cum au apărut? Au apărut uh, dat fiindcă exista hotărâre politică, o hotărâre politică foarte clară de a nu folosi banii contribuabililor în cazul în care ne-am fi confruntat cu uh, probleme în sistemul bancar. Deci exista această dorință de a nu folosi banii contribuabililor nici uh, în cazul în care ar uh, fi cedat sistemul de plăți, așa cum s-a întâmplat în cazul Lehman. Dar autoritățile de soluționare existau în unele țări europene și înainte de prăbușirea Lehman. Iar lucrul cel mai important în acest, con- în acest concept este de a evita riscuri noi. În momentul în care avem un mecanism prin care putem să ne permitem să uh, permitem falimentul unor instituții mari, acesta este cel mai bun uh, uh, cea mai bună combatere a riscului. Și falimentarea este cel mai bun mod de a ne asigura că nu folosim banii contribuabililor și de a ne asigura că sistemul de plăți, cel mai important element al sistemului bancar, rămâne în viață în timpul soluționării. Uh, pot fi salvați unii creditori, pot fi uh, falimentate unele instituții, dar trebuie să avem un uh, cadru comun de soluționare care nu există acum. Există mai multe, există multe legisla, există legislație diferită la nivel național în ceea ce privește acest domeniu în Uniunea Europeană. Bineînțeles, putem spune că um, prezența acestei autorități va reduce efectul de contagiere la nivelul incapacității de plată a instituțiilor și ar uh, consolida încrederea în sistemul bancar la nivel general. În ceea ce privește efectul um, recesionist, vom mai discuta acest lucru și în alte contexte și în ceea ce privește dialogul monetar. Bineînțeles că uh, Procesul consolidării fiscale pe termen scurt va uh, duce la recesiune, va reduce producția economică. Dar care este alternativa? Avem o alternativă? Să nu uităm că criza a început din cauza unei aversiuni a riscului foarte intense care uh, a dus la mai multe probleme, printre care instabilitatea deficitelor bugetare și nivelului datoriei în mai multe țări. Noi trebuie să facem acest lucru și trebuie să facem acest lucru cât mai bine cu putință, ceea ce înseamnă că trebuie să dăm dovadă de eficiență și trebuie să acționăm foarte rapid. Și să respectăm uh, principiile justiției sociale. Acesta este principalul nostru concept, dar toate acestea trebuie să se facă având în vedere că la capătul tunelului există o luminiță, iar această luminiță o um, reprezintă posibilitatea de uh, readucerea creșterii la nivel național în contextul unei guvernanțe europene. Acesta este procesul, proces care la ora actuală este inevitabil. În ceea ce privește această inegalitate între sexe, aveți dreptate, da, Într-adevăr, dacă este limpede ca lumina zilei, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, ne dăm seama că deciziile au fost luate în unanimitate de către bărbați. Aveți dreptate. Deci trebuie să luăm măsuri în ceea ce privește uh, această discrepanță. Nu vreau să fac referire acum la situația noastră specifică, fiindcă ar trebui să spunem că uh, în cazul nostru, mai ales în această perioadă de criză, Consiliul de Administrație trebuie uh, neapărat să fie pus la punct. Uh, dar trebuie, haideți să ne gândim că Parlamentul și Consiliul European trebuie să conlucreze pentru a rezolva această problemă a inegalității între sexe. Să, să acționeze și să uh, gândească împreună, după cum știți, momentul în care după cum știți, Uh, dacă nu, nu mai gândim fără să trecem la fapte, nu ajungem nicăieri. Intervenție fără microfon. Filip, ai cuvântul. Domnule Draghi, mă bucur ce ați spus cu privire la reipotecare sau um, împrumutul de titluri de valoare. Îmi cer scuze, uh, reipotecarea și uh, împrumutul de uh, titluri de valoare și uh, riscurile de stabilitate pe care le creează. Acum, în ceea ce privește rata de um, uh, leverage, îndatorare, știți că discutăm despre cerințele minime de capital, ce părere are CERS, iar apoi S-a publicat un raport uh, săptămâna trecută. Vreau să vă spun ce părere aveți despre arhitectura propusă în acest raport. Sunteți de părere că dacă menținem uh, băncile comerciale și uh, băncile de împrumut sub același acoperiș se, se evită riscul de contagiere și riscurile sistemice, fiindcă există vederi care merg în direcția opusă. Ce părere aveți dumneavoastră? Next it's Ivo. oh. oh Ivo. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, dat fiind uh, rolul CERS în ceea ce privește identificarea și măsurarea riscurilor sistemice în sistemul financiar european, uh, nu credeți că ar fi fost mai nimerit să folosiți uh, CERS și nu BCE uh, ca punct de plecare pentru um, mecanismul de supraveghere unic, fiindcă s-ar fi adus aici și alte avantaje, cum ar fi o uh, separare foarte clară între politica monetară și supravegherea la nivel european și ar permite mai bună coordonare între CERS și alte autorități de supraveghere europene care formează sistemul european de supraveghere european, asta pentru a avea un sistem coerent de supraveghere la nivel european. Mulțumesc. Nicolas Șuntis are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, dacă am înțeles eu bine, în ceea ce privește riscurile sistemice, există mai multe programe de ajustare financiară care sunt în curs de adoptare în mai multe țări, dat fiind că problema a venit din, a decurs din chestiuni de viabilitate, ceea ce ați spus în nenumărate rânduri. Dar vreau să adresez o întrebare cu privire la ceva ce a avut loc recent. Datoria Greciei, indiferent de măsurile care au fost luate pentru a face față riscurilor sistemice, iar aceste perspective macroprudențiale intră în joc aici, nu este viabilă. Acest lucru a fost arătat în diverse studii de către diversi analiști. Iar întrebarea mea este uh, consiliu, către Consiliu sau către Banca Centrală Europeană. Vreau să vă întreb de ce evaluați dumneavoastră viabilitatea datoriei uh, elene. S-a vorbit despre 120% până în 2020. Acestea sunt prognozele optimiste și dacă nu este viabil, atunci ce măsuri propuneți dumneavoastră? Fiindcă trebuie să se ia măsuri până la urmă, asta este limpede. Dumneavoastră propuneți recapitalizarea băncilor uh, din Grecia prin acest mecanism în mod direct sau uh, ați uh, lua în considerare și posibilitatea de a nu ține cont de costul nominal al obligațiunilor. Ce măsuri propuneți dumneavoastră pentru a face față pro- problemelor care există în acest sistem, fie că este viabil sau nu? Președinta, un alt grup de întrebări. Mulțumesc. În ceea ce privește reipotecarea, în primul rând, dați-mi să spun ca introducere că aceasta este o problemă mai veche și a fost cu sigurare unul dintre canalele de contagiune după Liban. Este, din punct de vedere tehnic, o problemă complexă, de aceea nu a primit atâta atenție ca alte probleme, însă este cât se poate de prezentă în uh, mintea operatorilor atunci când depun o, gar o garanție. O serie de programe de garantare au fost uh, foarte laxe înainte de Lehman, dar după aceea au fost înăsprite de părțile implicate, mai ales pentru a se asigura că partea care depune garanția uh, o va recupera atunci când tranzacția expiră sau atunci când are nevoie de ea. Acestea fiind spuse, însă dați-mi voie să vă spun uh, care este punctul de atenție pentru CERS. Această garanție depusă de o contraparte este utilizată sau reutilizată pentru instituțiile împrumutătoare. În al doilea rând, cum uh, numerarul depus ca garanție este reinvestit de împrumutator și uh, cum aceste practici pot să afecteze relația interbănci. Trebuie să îmbunătățim informațiile și monitorizarea acestui tip de tranzacții. În primul rând, uh, transparența. Transparența este una dintre cutiile negre din uh, procesul financiar, deci trebuie să știm mai mult despre asta o raportare uh, în mai mare măsură, mai multă vizibilitate, mai multă acțiune din partea supraveghetorilor. Supraveghetorilor aceasta va duce la o identificare timpurie a riscului generat de astfel de practici. Apoi e nevoie de suficiente informații pentru a evalua riscul și este necesar să știm mai mult pentru a uh, elabora reglementările uh, adecvate. Trebuie să îmbunătățim informațiile monetare și să vedem ce măsuri de politică sunt necesare pentru a face față astfel, unor astfel de probleme. Interzicerea unor astfel de practici nu este un lucru pe care îl aveți în vedere. Nu vă gândiți să interziceți uh, Uh, o reipotecare la mai multe niveluri. În acest uh, moment nu am făcut suficiente progrese. Nu, excluz, nu exclud acest uh, lucru. Nu am progresat gândindu-ne despre asta și nu am făcut suficiente evaluări pentru a putea spune acest lucru în momentul de față. Sper că până data viitoare vom fi în măsură să spunem mai mult despre asta. În uh, ceea ce privește rata de îndatorare, rata de capital, știm că este știu că este nevoie de o astfel de uh, rată. Uh, este important ca problemele crizei să fie văzute în această, prin această uh, acest punct de vedere. Totuși, trebuie să uh, calibrăm acest efect de levier uh, astfel încât să nu fie contraproductiv, să nu uh, afecteze piața interbancară așa cum o face acum uh, unul dintre motivele pentru care piața interbancară nu funcționează este că uh, regulamentul privind numerarul face lucrurile foarte costisitoare. Să uh, împrumuți uh, bani, uh, să dai cu împrumut bani și să împrumuți bani de la bănci. Deci trebuie să uh, evaluăm uh, condiții probabil că nu asta este uh, momentul potrivit pentru a crea uh, sisteme tampon. Concluzia este că este necesar să revizuim calendarul pentru implementarea uh, ratei de acoperire cu uh, numerar. Atunci când am scris către Comitetul Basel uh, o comunicare, m-am referit la tratamentul uh, băncii uh, pieței interbancare. Încă nu avem o înțelegere completă a acestor interacțiuni, precum și a impactului posibil asupra uh, piețelor interbancare. În ceea ce privește raportul Licanen, în primul rând, dați-mi voie să vă spun că este o republicație recentă și am luat notă de acest raport. Uh, o asumare uh, excesivă a riscului nu a fost corelată uh, cu o protecție suficientă a capitalului. Recunoașterea timpurie și evaluarea adecvată a riscului sistemic uh, rămâne o sarcină foarte grea nu sunt suficiente informații la nivel uh, comunitar, în special interconexiunile între uh, instituțiile financiare și analiza riscului de contagiune. Raportul recomandă crearea uh, unor activități foarte bine delimitate în grup. Trebuie să se reducă riscul uh, sistemic chiar și atunci uh, când uh, băncile au activitate separată. Raportul evidențiază trei slăbiciuni. Cerințele minime de capital în, în conformitate cu Basel, apoi macrofinanțarea pe termen uh, scurt uh, evidențiază această interconexiune. Trebuie să urmărim vehicolele, uh, regulii uh, Volcker. Această situație a sistemului eurobancar este foarte diferită de ceea ce vedem în alte părți ale lumii. Băncile noastre universale sunt mult mai axate pe uh, activitățile de uh, creditare tradiționale uh, uh, în comparație cu omologii din alte părți ale lumii. Cred că asta garantează o evaluare pragmatică, să vedem care sunt aceste legături între creditele date persoanelor fizice în mod tradițional și activitățile Uh, care uh, exceptează uh, persoanele fizice. Lucrurile vor fi diferite față de ceea ce se propune în alte părți ale lumii, pentru că băncile sunt diferite total în majoritatea cazurilor. CERS-ul și nu BCE-ul trebuie să facă separarea uh, activităților monetare și de supraveghere. Îmi aduc aminte că într-una dintre intervențiile publice pe care le-am făcut uh, după summitul uh, din iunie când s-a hotărât să se lanseze acest uh, mecanism unic de supraveghere, SSM, am spus că trebuie să se separe uh, politica monetară de Uh, uh, supraveghere. Vrem să ne asigurăm că acest lucru va constitui în continuare un obiectiv central. În același timp, cadrul juridic nu ne lasă prea multe opțiuni sau cel puțin nu a lăsat uh, prea multe opțiuni legiuitorului în astfel de cazuri. Problema este cum ne asigurăm în practică că, se face, că există o astfel de delimitare, de separare. Și propunerea Comisiei ne dă oarecare mijloace să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla. Posibilitatea ca Consiliul Guvernatorilor să delege uh, toate sarcinile de supraveghere uh, Consiliului de Supraveghere constituie o cale pe care uh, o avem în vedere. Apoi, și aici putem să discutăm mai târziu, dar modul în care lucrăm cu autoritățile naționale de supraveghere eh, eh, ține polit mon politica monetară total separată. Trebuie să ne asigurăm că uh, supraveghetorii naționali uh, vor simți că acest proces le aparține, că nu uh, pierd puterile de supraveghere și le cedează BCE-ului, că responsabilitățile lor Uh, scad. Nu, nu este așa. Ei sunt parte a procesului decizional la nivel supraveghe de supraveghere pentru zona euro. Nu e vorba de o delegare, ci este vorba de o decizie comună care se ia. Ele se întrepătrund ca și competențe. Climatul este cât se poate de constructiv și mă bucur că pot să vă spun acest uh, lucru și este de, de toate părțile. Uh, în ceea ce privește situația din Grecia, singurul lucru pe care pot să-l spun acum este că trebuie să așteptăm raportul uh, Troicăi pentru a vedea cum stau lucrurile. Ieri au avut loc discuții în uh, grupul euro și astăzi uh, are loc o ședință ECOFIN. Trebuie să așteptăm raportul Troica. Între timp este foarte clar că progresul la nivelul uh, adoptării uh, politicilor de reformă a fost uh, semnificativ. E clar că mai sunt încă multe de făcut, însă există progres, trebuie să se facă mai mult, dar da, ca să putem face o evaluare trebuie să vedem raportul troicăi. Uh, deci, uh, încă un set de uh, întrebări. Odi. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, vreau să mă refer la inegalități în modul în care se dau credite întreprinderilor și pericolul de fragmentare a pieței în general. Potrivit informațiilor pe care le avem de la BCE, rata dobânzii pentru un milion uh, de la 1 la 5 ani. Asta este un credit care se dă uh, IMM-urilor. Este 6,5 în Spania, 6,4 în Italia și 4,4 în Germania. Aș vrea să uh, vă rog să comentați asupra acestui decalaj între rata dobânzilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Sunt de acord că uh, creditele constituie o prioritate. riscul sistemic este generat din interconexiunea uh, instituțiilor bancare, însă riscul apare și atunci când nu există o astfel de corelare între bănci. În momentul de față, în Uniunea Europeană, asistăm la o fragmentare a pieței interne. Uh, ne depărtăm de depozite și uh, capitalul interbancar nu se găsește atunci când este nevoie de el. Uh, Uh, riscurile bancare se acumulează și Banca Centrală ajunge să își asume uh, riscurile acestei piețe înghețate. Ni s-a spus că uh, băncile și sucursalele din Europa Centrală nu pot să aibă acces la lichidități din țările respective pentru că autoritățile de supraveghere naționale nu permit acest lucru atunci când nu există interconexiuni, riscurile uh, sunt preluate de banca centrală, de la bănci către banca centrală. Iar uh, băncile centrale uh, acumulează la rândul lor uh, riscuri și uh, concentrează riscul în sistemul euro. Deci este nevoie de un sistem european de uh, supraveghere care să asigure, să vegheze la funcționarea pieței interne. Nu sunteți oare de acord că ar trebui să existe și o supraveghere în cadrul Uniunii Bancare care să includă și o schemă de garantare a depozitelor, astfel încât depozitele să nu se mute dintr-o țară în alta. De asemenea, trebuie să existe un mecanism de rezolvare a crizei care să fie comun. Vă mulțumesc. Ați uh, uh, menționat uh, că grupul uh, de trei persoane va uh, analiza prognozata Uniune Bancară. Cum vedeți responsabilitățile în ceea ce privește evaluarea riscului între CERS uh, și SSM? Dacă SSM-ul va face propria evaluare a riscului și nu se va baza pe propunerile CERS, cum veți lucra împreună? Apoi ați spus că CERS încearcă să evalueze riscul uh, pe segmentele pieții. Uh, trebuie prin tratat, puteți să analizați uh, băncile. Există o interconexiune între bănci, dar nu și între bănci și sistemul de bănci paralele și între instituțiile financiare și companiile de asigurări. Este justificat acest lucru? Apoi, o a treia întrebare. Ați spus că nu aveți prea mult uh, loc de manevră atunci când este vorba de uh, politica uh, atunci când este vorba de uh, Consiliul uh, CERS, Consiliul de Administrație. Cum veți pune în aplicare o politică generală în această privință? Vă mulțumesc! Okay. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule Draghi, am fost foarte impresionat și o spun uh, sincer, v-am ați uh, vorbit despre nivelul nesustenabil de îndatorare și justiția socială. Cred că trebuie să auzim mai mult astfel de vorbe de la persoane ca dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați spus asta. Atunci când ați vorbit de măsuri calitative și calitative uh, în legătură cu tabloul de bord al riscului. Nu putem să folosim litru uh, pentru a face măsurarea într-o țară și uh, metrul în altă țară. Atunci când Irlanda și-a asumat acest risc moral pe care l-ați menționat, atunci când rata Uh, PIB-ului a crescut de la 20 la 110, uh, la, la 110%, acum însă asistăm la o inflație. Uh, cum să nu apară acest lucru în bilanțul național? Nu putem să folosim măsuri diferite. Trebuie să avem măsuri, un sistem de cuantificare unic. Alminter, este foarte greu să ținem sub control numerarul dacă nu uh, ne aplecăm și asupra biletelor la ordin. Trebuie să vedem uh, ce s-a făcut. Uh, sigur, uh, ceea ce rămâne de făcut în proporție de 30% este uh, greu, dar trebuie făcut. Oare nu a venit timpul să spunem altor țări, iată, Irlanda a trecut greul și este timpul să mergem mai departe pe această chestiune a biletelor la ordin și a ratei de levier. Mulțumesc. Teoretic mai aveți uh, patru minute uh, la dispoziție. Am uh, cinci minute între cele două sesiuni au fost adresate două întrebări în legătură cu uh, fragmentarea uh, piețelor financiare din zona euro. Uh, știți că dăm foarte mare atenție acestui aspect. Dați-mi voie să spun rapid că există două motive ale acestei fragmentări. Unul este temporar și altul Uh, este structural. Uh, cel uh, temporar este criza de încredere pe care o percepem în zona euro. Lucrurile s-au îmbunătățit, însă încă există o lipsă de încredere. Apoi, structural, este o nu există o legătură suficientă între bugetul suveran și băncile centrale pentru că băncile trebuie să plătească mai mult pentru finanțare. Acest lucru se uh, reflectă asupra ratei uh, de uh, împrumut ratei de creditare. În primul rând, este nevoie de ca guvernele naționale să-și continue reformele, consolidarea fiscală, să-și recâștige competitivitatea, să continue cu reformele structurale, însă e nevoie și de un instrument care să uh, Uh, elimine așa numitul uh, risc de renominalizare. În uh, ceea ce privește partea structurală, este nevoie de un sistem care să rupă această legătură între suveran și bănci. În, sistem, în summitul din iunie s-a venit cu mecanismul unic de supraveghere, uh, Autoritatea Europeană de Rezolvare și Sistemul European de Garantare. Începem cu primul, SSM-ul, Sistemul Unic de Supraveghere acesta când va deveni pe deplin operațional, va da celor din zona euro și celor din restul lumii încredere că băncile sunt supravegheate la nivel central, cu, sigur, uh, implicarea uh, autorităților de supraveghere naționale. Însă acest lucru se face împreună și acest lucru va da mai multă încredere oamenilor în uh, bilanțurile bancare. În al doilea rând, trebuie să existe o uh, autoritate europeană de rezolvare și apoi, la sfârșit, un uh, sistem de garantare a depozitelor. Pentru că trebuie întâi să evaluezi riscul înainte de a-ți asuma o responsabilitate. Uh, și ceea ce trebuie să funcționeze, în primul rând, este sistemul de garantare a depozitelor la nivel uh, național. Sunt uh, cei trei piloni care vor uh, uh, reface uh, lucrurile, însă pentru asta este nevoie de timp. Pentru a uh, depăși uh, acest sistem fragmentat și sunt de acord că este nevoie de asta. Sigur, sunt diverse rate de creditare dar avem și cazuri de societăți comerciale uh, cu uh, sucursale în două țări diferite și uh, plătesc rate ale dobânzilor total diferite. Există familii care uh, solicită ipoteci și uh, asistăm la același lucru. Deci avem o fragmentare, există o volatilitate a piețelor, uh, lipsa de lichidități. Sunt multe elemente care pot fi menționate. Trebuie să le depășim. Uh, Însă, acestea fiind spuse, totuși trebuie să spunem că lucrurile s-au mai îmbunătățit în ultimile două, trei luni, însă mai avem cale lungă de parcurs, pentru că trebuie să punem uh, pe picioare aceste măsuri. Mulțumesc. Domnule președinte, nu v-ați referit la întrebarea pe care v-am uh, adresat-o. În uh, ceea ce privește Irlanda dați-mi voie să vă spun că aprecierea semnificativă uh, făcută de BCE în legătură cu reforma uh, realizată în Irlanda în condiții extrem de vitrege Eh, trebuie să vă spun că avem în vedere eh, ceea ce eh, se întâmplă acolo, sacrificiile făcute sunt cât se poate de serioase. Această chestiune concretă care se discută în momentul de față și care s-a discutat în ultimile luni este dorința tuturor părților să se găsească o soluție. Însă, în același timp, uh, trebuie să ne dăm seama că BCE-ul nu poate să facă finanțare monetară și nu trebuie uh, să uităm ceea ce trebuie să facă alte state membre. Acest lucru este valabil pentru Irlanda, dar și pentru celelalte cazuri este mult prea ușor să ne gândim că bce ul poate să înlocuiască acțiunea guvernamentală sau lipsa unei acțiuni uh, guvernamentale. Acest lucru nu se va întâmpla. Dar uh, nu putem să ne gândim că un stat mic poate să poarte toată povara. Uh, trebuie să recunoașteți uh, că această povară este semnificativă de la 20% la 120%. Socializarea datoriilor private, asta nu poate să meargă la infinit. BCE-ul a făcut deja foarte mult în această privință. De asemenea, Uh, cooperează cu guvernul irlandez încercând să găsească soluții. Însă trebuie să avem în vedere că fiecare dintre noi are propriile responsabilități și trebuie să acționeze uh, în baza mandatului pe care îl are. În ceea ce privește uh, chestiunile de gen, a spus că avem uh, uh, puterea de a numi uh, persoane de genuri diferite în Consiliul de Administrație. Nu știu dacă pot să spun acest lucru, dar asta depinde de ceea ce va spune legislația finală dar acest element este prezent în gândirea noastră și vrem să dăm un răspuns concret, nu numai să ne menținem la nivelul vorbelor, să trecem și la fapte. Vă mulțumesc! Președinta, vă mulțumesc foarte mult și o să facem o scurtă pauză pentru uh, a vă asuma cealaltă calitate. Deci, uh, Mario ne-a spus că dacă trecem la, BC, la supraveghere BCE, nu vă pierdeți uh, competențele la nivel național, e ca într-o căsătorie. Apoi, uh, sistemele de garantare a uh, împrumuturilor uh, vor urma. Ne reîntoarcem curând. Um, Bun, cred că ar fi bine să reluăm. Pentru a nu mai pierde prea mult timp. Am să vă rog să luați loc. Avem încă 10 minute um, cu Mario pe care le acordăm lui Mario uh, în calitate de președinte al Băncii Centrale Europene. Este vorba de dialogul monetar și așadar uh, întrebările cu privire la aceasta își au locul aici. Mario întâi. Mulțumesc, Sharon. Doamnă președinte, stimați uh, membrii ai Comisiei ECON, este o plăcere să mă aflu din nou în fața Parlamentului și a Comisiei dumneavoastră pentru schimbul de opinii obișnuit. După cum știți, Banca Centrală Europeană a luat decizii importante de curând pentru a aborda distorsiunile din piețele obligațiunilor de stat. BCE um, dorește să efecteze ceea ce am numit așa numitele OMT, tranzacții monetare directe. Acestea vor fi un mecanism de sprijin uh, eficace pentru a evita scenarii destructive care ar putea să afecteze stabilitatea prețurilor în Uniunea Europeană. Anunțurile noastre referitoare la aceste tipuri de tranzacții monetare au ajutat să uh, sprijine încrederea în piața financiară. Acțiunile BCE pot construi o punte, însă o punte trebuie să aibă o destinație clară. Iar atingerea acestei destinații implică trei procese. În primul rând, implementarea completă a uh, reformelor structurale și a consolidării fiscale pentru a îmbunătăți competitivitatea. În al doilea rând, implementarea completă a reformei sectorului financiar și, în al treilea rând, ducerea la bun sfârșit a unei uniuni economice și monetare autentice. Crearea mecanismului unic de supraveghere este un, un pas cheie în aceste în procese. Astăzi mă voi referi la evoluțiile economice și monetare uh, din luna iulie și apoi voi uh, explica um, modul în care vor funcționa aceste OMT, tranzacții monetare directe. Și mă voi referi și la un element foarte important, ce anume Uniunea Pieței Financiare. Voi începe cu economia. De la ultima noastră reuniune, BCE a uh, păstrat nemodificate ratele dobânzilor. Rata principală de refinanțare este de 0,75%, rata de depozit la 0% facilitatea marginală uh, de credit este la 1,5%. Uh, Activitatea economică s-a contractat în al doilea trimestru al 2012. Privind înspre viitor, ne așteptăm la o activitate economică slabă pe termen scurt și numai o recuperare graduală după, pe termen mai lung. Iar uh, riscurile Uh, se referă mai ales la tensiuni uh, aflate mai ales în piețele financiare din anumite uh, zone ale zonei euro. Inflația medie a euro a fost la 2,7 în septembrie din cauza taxelor indirecte și a prețului la energie ridicat. Ne așteptăm să scadă sub 2% în 2013. Presiunile de preț vor rămâne moderate, având în vedere creșterea economică modestă și așteptările pe termen lung cu privire la inflație. Riscul referitor la evoluția prețurilor este uh, echilibrat. Analiza noastră um, ne, ne face să credem că prețurile vor fi stabile. În ritmul expansiunii monetare este scăzut, dar și dinamica în ceea ce privește credit, creditele. Am să vă explic acum uh, decizia anunțată de către uh, Consiliul de Guvernare al BCE în septembrie cu privire la uh, tranzacțiile monetare directe. Impactul reducerilor uh, trecute a ratei dobânzii uh, BCE uh, este diferit în diferite state membre. De exemplu, în anumite state membre, după reducerea ratei dobânzii BCE, uh, ratele de dobândă aplicate de către bănci uh, pentru credite către economia reală au scăzut foarte puțin. În alte țări, însă, reducerile ratei dobânzii BCE au ajuns și la clientul final. Un motiv pentru această diferență este faptul că costul creditului bancar către firme este legat de costul finanțării pe piață pentru aceste bănci. Dacă există temeri cu privire la scenarii destructive, costul finanțării pentru bănci poate fi afectat în mod uh, asimetric în zona uh, euro. Acest lucru înseamnă că două firme, care în mod normal ar fi egale și ar avea același uh, drept, același nivel de obținere de credit, pot să uh, plătească mm, sume diferite pentru un credit pentru că se află în țări diferite. Este această distorsiune a costurilor de finanțare, a costurilor de finanțare care duce la, uh, care împiedică buna funcționare a uh, piețelor de uh, credit. Această distorsiune menține anumite țări în ceea ce am descris ca un echilibru negativ și este mandatul nostru să abordăm aceste distorsiuni. Pentru a menține unicitatea politicii monetare BCE, uh, Consiliul de Guvernare al BCE a decis să uh, efectueze tranzacții monetare directe. Astfel de intervenții oferă un, un mecanism de sprijin care uh, evită scenarii destructive care ar putea să amenințe stabilitate, stabilitatea prețurilor. Uh, Scopul este ca politica monetară a BCE să fie transmisă în mod uh, uniform în economia reală. BCE va efectua astfel de tranzacții atâta timp cât uh, statele membre uh, respectă anumite uh, condiții foarte stricte uh, prevăzute în uh, Facilitatea Europeană pentru uh, Stabilitate Financiară și Mecanismul European de Stabilitate. Uh, Condiționalitatea face ca, să, ne ajută să ne asigurăm că aceste tranzacții directe nu vor compensa o lipsa consolidării fiscale. Condiționalitatea este un stimulent pentru ca guvernele să continue cu um, ajustări economice și fiscale. Numai dacă aceste condiționalități sunt respectate, tranzacțiile directe ne vor putea, uh, vor putea uh, duce economia înspre ceea ce am putea numi un echilibru pozitiv. Acest tip de tranzacții directe, ex ante, sunt, ne, pot fi nelimitate, însă nu sunt necondiționate. Ieșirea din aceste tipuri de tranzacții ar avea loc atâta timp cât în momentul în care obiectivele lor vor fi fost atinse sau când programul nu este respectat. Nu s-ar uh, face astfel de tranzacții atâta timp cât un program este revizuit, vor fi reluate după perioada de revizuire, odată ce uh, conformitatea este asigurată. Având în vedere uh, interzicerea uh, finanțării monetare prevăzută în tratat, BCE va face uh, tranzacții numai pe piețe uh, secundare, va cumpăra numai de la investitori, dar nu și de la guverne. Achizițiile se vor uh, concentra asupra obligațiunilor de stat cu scadențe de între 1 și 3 ani. Și asta uh, este în linie cu um, concentrarea tradițională a băncii centrale asupra um, operațiunilor monetare de bănci centrale. BCE va fi, va, o, avea, va uh, avea transparență absolută cu privire la aceste tranzacții. Vom report, raporta săptămânal cu privire la portofoliul total și lunar cu privire la, dur, la durata uh, acestor uh, acestor tranzacții. Am să mă refer acum la Uniunea Pieții Financiare. Salutăm propunerea Comisiei Europene pentru un mecanism unic de supraveghere care corespunde cu declarația summitului zonei euro din 29 2000, iunie 2012. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm strâns cu Parlamentul European în acest domeniu. Sunt convins că buna cooperare pe care am avut-o până acum va continua și în domeniul supravegherii financiare. Dați-mi voie să mă concentrez asupra trei aspecte care sunt esențiale pentru crearea unui nou cadru de supraveghere în zona euro. În primul rând, principiul separării între politica monetară și supravegherea financiară. În al doilea rând, posibila participarea a unor state non-euro în acest mecanism unic de supraveghere și apoi uh, cadrul de uh, responsabilitate. În primul rând, în ceea ce privește separarea funcțiilor monetare și de supraveghere, uh, ne aflăm într-o situație nouă. Multe bănci centrale din lume, inclusiv o majoritate a băncilor centrale din sistemul euro, combină funcții monetare și de supraveghere. Au fost însă prevăzute uh, mecanisme pentru a preveni, pentru a preveni um, ca politica monetară să fie afectată de către rolul de supraveghere. Și mm, sunt convins că vom putea să folosim aceste experiențe pentru măsurile noastre. Comisia oferă o bază uh, solidă pentru atingerea acestui obiect, obiectiv. Um, Consiliul de supraveghere ar urma să efectueze um, activitățile de supraveghere um, și asta ar evita posibilele conflicte de interes. De asemenea, examinăm procedurile interne care ar putea să uh, separe uh, procedurile pentru cele două funcții. Al doilea aspect esențial pentru cadrul de supraveghere este posibilitatea ca state care nu fac parte din zona euro să participe în mecanismul unic de supraveghere. Să ne amintim că motivul principal pentru care creăm uh, Uniunea Piețelor Financiare este din cauza a ceea ce se întâmplă în zona euro. Creăm acest uh, mecanism pentru a sparge cercul vicios între datoria suverană și bănci. Uh, Um, care au uh, consecințe foarte acute um, în Uniunea Monetară. De aceea avem nevoie de uh, mecanismul unic de supraveghere. În același timp, este clar că avem nevoie de Uniunea Piețelor Financiare și, în același timp, trebuie să consolidăm piața unică. Amândouă sunt pilon pentru creștere și prosperitate în Europa. Ambele trebuie să fie menținute și ameliorate, aprofundate. Banca Centrală Europeană salută posibilitatea implicării unor state care nu fac parte din zona euro în mecanismul unic de supraveghere. Participarea unor state membre suplimentare ar oferi un stimulent uh, și mai puternic pentru conducerea la bun sfârșit a pieții unice. Acestea fiind spuse, pentru o entitate precum BCE, care are Um, puteri și putere de decizie limitate la zona euro, impunerea obligați, unor obligații și oferirea unor drepturi uh, unor state care nu fac parte din zona euro ridică o serie de întrebări de ordin juridic. Serviciile noastre juridice, împreună cu cele ale Comisiei și ale Consiliului, examină posibilită- examinează posibilitățile uh, pentru astfel de participare a unor state care nu fac parte din zona euro. Al treilea aspect esențial este unul care este foarte important pentru dumneavoastră, bănuiesc. Cum va fi BCE răspunzătoare pentru acțiunile sale de supraveghere în fața cetățenilor europeni și a reprezentanților lor aleși? Independența funcției de supraveghere este esențială, dar și uh, răspunderea acesteia, pentru că sunt două fețe ale aceleiași medalii. Având în vedere sarcinile de supraveghere și nevoia de cooperare cu alte autorități, mai ales când este vorba de costuri fiscale, trebuie să fie puse în aplicare mecanisme separate și robuste de răspundere pentru a, pentru a oferi o bază legitimă pentru nivelul ridicat de independență. Conform propunerii Comisiei, uh, mecanismul unic de supraveghere va răspunde în fața Parlamentului și a Consiliului. S-au pus întrebări cu privire la program uh, și la momentul în care ar trebui să începem cu activitățile de supraveghere. Indiferent de programul uh, specific, cred că este foarte important ca regulamentul Consiliului să intre în vigoare, așa cum este prevăzut, în 1 ianuarie 2013. Asta ne-ar propune să începem cu munca de pregătire cât se poate de repede. Am discutat aspectele principale ale mecanismului unic de supraveghere. Însă Uniunea Piețelor Financiare nu ar fi uh, completă uh, fără un uh, progres înspre un regim comun de rezoluție. Lipsa astfel, unui astfel de regim a dus la costuri ridicate pentru contribuabili un sistem comun de rezoluție, de soluționare, cu o autoritate europeană de soluționare uh, în centrul său, este esențial pentru ca uh, crizele să poată fi abordate cât se poate de rapid. Voi încheia. O euro, zona euro face mari progrese pentru a își crea baze stabile și solide. Cred că în octombrie și apoi în decembrie, șefii de stat și de guvern uh, își vor reafirma angajamentul pentru ireversibilitatea euro, căzând de acord asupra unei viziuni pe termen lung pentru Uniunea noastră economică și monetară. Procesul nu a avut un impact vizibil încă asupra uh, vieții de zi cu zi a cetățenilor în țările care suferă mult de pe urma crizei cunosc uh, greutățile uh, pe care această situație uh, le-au creat, mai ales pentru cei care uh, și-au pierdut slujbele sau riscă să și le piardă. Sistem, procesul de adaptare către uh, finanțe publice uh, durabile și competitive poate fi dureros pe termen scurt uh, din punct de vedere politic, economic, dar și uman Însă reformele sunt necesare pentru a aduce țările înapoi pe calea creșterii durabile. De asemenea, contribuie la justiție socială pentru că uh, asigură conformitatea în domeniul fiscal. Sunt uh, încrezător că zona euro uh, va ieși din criză mai puternică și cu economii care să funcționeze mai bine și că acest lucru va fi în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Hmm? Um, mulțumesc foarte mult! Haideți să vedem cum facem. Tot luăm întrebările tot așa în grupuri de trei, fiindcă așa mai câștigăm timp și se, um, suprapun poate unele întrebări. Domnul Berhard Belz, doamna Eliza Ferreira și Silvi Gular, primii, primele trei persoane care iau cuvântul. Frau Vorsitz. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să întreb, uh, să pun o întrebare cu privire la Uniunea Piețelor Financiare. Este vorba de un sistem de supraveghere cu implicarea BCE. Asta poate să însemne foarte mult. Doamna președinte, vă rog să reluați. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să adresez o întrebare cu privire la uh, Uniunea Piețelor Financiare. Uh, șefii de stat și de guvern vorbesc despre un mecanism de supraveghere cu implicarea BCE. Va trebui să reiau. Deci, mandatul oferit de către șefii de stat și de guvern vorbește despre un mecanism de supraveghere cu implicarea BCE. Asta poate să însemne foarte mult. Um, argumentele pentru sunt uh, renumele și expertiza aflate în sânul BCE. Eu vin din Germania și, drept urmare, am foarte mare încredere în BCE. Însă, ce se poate întâmpla dacă supravegherea este preluată de BCE și nu funcționează la început. Văd un pericol aici, chiar și pentru reputația BCE. Nu ar fi în interesul BCE și al BCE să implice mai mult structuri deja existente de supraveghere? Este prima mea întrebare. Și a doua, Uh, se referă la uh, implicarea, la participarea statelor din afara zonei euro. Cred că ne confruntăm cu un mare pericol aici, uh, um, un punct foarte controversat pentru întreaga Uniune, pentru că văd aici un semnal politic periculos. Înțeleg motivele BCE, însă există o serie întreagă de state care sunt pe drumul către euro. Cred că aceste țări ar trebui să participe. Nu ar fi mai bine ca pentru mecanismul de supraveghere, în loc să prevedem o posibilitate de opt-in, ci mai degrabă o posibilitate de opt-out. Deci, uh, nu ca țările care doresc să participe să solicite uh, și să argumenteze, ci invers, ca cele care nu vor să uh, trebuiască să facă o cerere în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, aș dori eh, să felicit Banca Centrală Europeană pentru deciziile luate, mai ales eh, de ehm, crearea acestor OMT-uri, tranzacții, tranzacții monetare directe de intervenție pe piață, ceea ce a dus la un uh, moment de răsuflu, de liniștire a piețelor. Iată de ce vă rog să-mi spuneți dacă în ceea ce privește viziunea de viitor aceste intervenții sunt suficiente sau dacă sunt doar un pas în, dintr-un proces um, complex de uh, salvare a datoriei uh, suverane și um, în ce context. În, uh, al doilea rând, vreau să vă adresez o întrebare cu privire la condiționalitate. Este vorba aici de o legătură pe care o fac cu întrebarea adresată anterior. În momentul în care se impun anumite condiții țărilor, trebuie să ne dăm seama în ce, care este poziția băncii centrale. Sunt de acord că avem nevoie de o speranță de creștere, dar în momentul în care recomandările sunt uh, finalizate și rezultatele diferă de prognoza inițială, aș vrea să știu dacă Banca Centrală Europeană revizuiește calitatea recomandărilor, mai ales în momentul în care este vorba de un membru al Troicăi. Se ia în, cons- în considerare în continuare posibilitatea ca um, de la, ca acest efort inițial să ducă la posibilitatea de creștere, fiindcă în Europa Dat fiind ponderea pieței interne, nu văd de unde ar izvorâ această dinamică de creștere. Este vorba de, de cerere în momentul în care majoritatea țărilor, fie că este vorba de excedent sau de deficit bugetar, uh, pun în aplicare politici de austeritate. Deci pe piața internă de unde va izvorâ, de unde va veni creșterea. În al doilea rând este uh, vorba de acest burden sharing, uh, de partajare a poverii după o anumită etapă de soluționare, fiindcă la nivelul supravegherii și soluționării este foarte important să se creeze mecanisme care să-și aducă contribuția în ceea ce privește un fond de răscumpărare comun care trebuie să fie separat de garantarea depozitelor. Aș dori să știu care este poziția Băncii Centrale Europene în acest sens. Vă mulțumesc. Silvie. Silvie, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, oaspetului nostru pentru prezență. Nu o să-l întreb pe președintele BCE despre alcătuirea uh, Consiliului de Administrație, fiindcă îmi veți uh, servi răspunsul foarte bun pregătit de asistenții dumneavoastră, spunând că, din punct de vedere juridic, nu este hotărârea dumneavoastră, este hotărârea Consiliului și că s-ar putea pe viitor să se găsească până la urmă o femeie uh, Um, care să facă parte din Consiliul de Administrație. O să, o să vorbesc italian acum. Aș vrea să îi spun domnului Mario Draghi, nu președintelui Băncii Centrale Europene, un alt lucru, care este un lucru de bun simț, dați fiindcă dumneavoastră sunteți o persoană cum se cade. Cum vedeți situația în următorii șapte ani ca uh, fiind acum la cârma unei instituții care cere tuturor în Europa să um, pună în aplicare reforme structurale, să uh, rezolve această inegalitate între sexe și dumneavoastră sunteți la cârma unei instituții care nu angajează decât bărbați. Ați, uh, ați vorbit ieri la Vox EU uh, um, despre nevoia de a combate discriminarea între sexe. Cum uh, ce, ce spuneți acum despre răspunderea Uniunii Bancare, despre care ne-ați vorbit astăzi, dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, este într-adevăr importantă, dar Consiliul uh, nu ține cont uh, de ceea ce spune Parlamentul. Mulțumesc foarte mult. Oh, you said three, no? Yeah, that's right. Okay. Yes. Um, on, on the first quest... În ceea ce privește prima întrebare adresată, este vorba despre relația între SSM și um, structurile de supraveghere existente. Mi-amintesc că, um, că încă de la început uh, am uh, declarat public după propunerea comis Comisiei, după summitul din iunie, după ce în momentul în care s-a lansat acest, con acest concept, eu am uh, Uh, spus următorul lucru. Avem structuri de supraveghere naționale care în uh, general, nu este general valabil neapărat, dar în linii mari acestea sunt, uh, aceste structuri sunt competente și cunosc situația la fața locului cunosc uh, istoricul și uh, tradiția locului și uh, au un personal foarte competent, deci nu um, ar fi normal ca BCE să înlocuiască aceste structuri. Am uh, conlucrat activ și am cooperat activ cu aceste structuri de atunci până acum, iar pe de o parte, ce le-am spus și eu lor la ultima întâlnire pe care am avut-o, este faptul că noi suntem în aceeași barcă, facem parte din același proiect. Nu înseamnă că împărțim supravegherea în două domenii. Nu, uh, vom hotărâ împreună, fiindcă autoritățile, fiindcă aceste structuri de supraveghere vor fi prezente în Consiliul de Administrație și vom lua decizii uh, împreună. Este normal să hotărâm împreună uh, ce Uh, sarcini se vor desfășura la nivel central sau local. Dar, indiferent de locul unde uh, se iau aceste decizii, nu înseamnă că aceste două structuri sunt separate. Chiar dacă deciziile se iau la nivel central, structurile locale vor participa la procesul decizionar. Acest lucru este foarte important, fiindcă altfel, normal, se face această distinție între uh, ce se face la Frankfurt și ce fac ceilalți, dar nu așa funcționează lucrurile. Este vorba despre un proces decizionar comun. Bineînțeles, uh, uh, vor exista inspecții și um, alte sarcini um, operaționale care uh, uneori vor fi desfășurate mai bine la nivel local sau alteori la nivel central, dar întotdeauna vor participa autoritățile de supraveghere naționale. În ceea ce privește a doua chestiune, de implicarea membrilor din afara zonei euro. Poziția BCE a fost una de deschidere extraordinară. Noi am invitat întotdeauna membrii, statele membre din afara zonei euro să adere la acest proces. După părerea noastră, ar trebui să avem aceleași drepturi ca statele membre ale zonei euro. Noi uh, trebuie să îmbinăm aici lucrurile cu uh, temeiul juridic care care nu face lucrurile atât de ușoare, dar până la urmă vom găsi o soluție, vă asigur. În ceea ce privește um, aceste tranzacții monetare directe, OMT, avem un sistem de, de sprijin eficient care înlătură riscul din zona euro dacă sunt uh, respectate unele condiții. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră ar fi următorul, dar vreau să încep cu finalul întrebării. De unde provine creșterea? poate să vină de la politici fiscale. De unde vine, până la urmă, o sursă de creștere, dar nu singura, ar fi nivelul scăzut al ratelor dobânzilor. Dar acest nivel scăzut nu se, mare, nu se materializează uh, într-o rată scăzută a dobânzilor pentru creditare, ceea ce nu se întâmplă din cauza fragmentării pieței europene zonei euro. Cea mai mare contribuție la creștere în zona euro ar fi să depășim situația actuală a, de fragmentare financiară și bancară. De a reactiva. În momentul în care uh, vorbim de repararea mm, canalelor de transmisie monetare, este vorba de reactivarea acestor canale pentru ca creditarea să o poată lua de la început, pentru ca fluxurile de uh, credit să nu mai fie atât uh, um, de slabe, iar uh, fluctuațiile ratelor uh, dobânzilor pentru credite pe termen scurt să nu mai fie atât de pronunțată ca acum. Bineînțeles, aici este nevoie de reforme structurale și uh, trebuie să se depășească rigiditatea economică, dar aici OMT-urile au ca scop să înlăture riscul de nominalizare, care este o sursă a acestei fragmentări. Apoi, există o legătură perversă între datoria suverană și bănci, iar aici este vorba de cauza uh, structurală a fragmentării. Trebuie să distrugem această legătură și apoi uh, acest mecanism unic de supraveghere, o autoritate de soluționare unică. Și până la urmă, garanțiile pentru, garanțiile pentru depozite au ca uh, scop uh, distrugerea acestei legături între datorile suverane și bănci. Dar principala contribuție pe care o putem aduce în anii, în anii viitori este eliminarea acestei fragmentări care a afectat zona euro în ultimii trei ani. În ceea ce privește condiționalitatea, s-a adresat o întrebare. Vreau să vă spun că noi nu impunem condiții. Nu noi le impunem. Noi uh, cerem aceste condiții suficient, necesare, dar nu suficiente, pentru a adera la un program de stabilitate financiară și uh, dorim să implicăm femei în ceea ce privește uh, evaluarea condiționalității. De ce facem asta? Uh, pentru că suntem convinși că politica noastră monetară, chiar la nivel uh, extraordinar, uh, nestandard, ar, uh, nu ar avea niciun efect dacă țările vizate nu întreprind reformele necesare. Așa cum s-a spus în alte rânduri, țările sunt într-o situație de echilibru prost, ceea ce înseamnă că aceste așteptări care se împlinesc pe sine duc la scenarii uh, dezastroase, indiferent care este structura reformelor. Iată, aici intervenim noi, BCE-ul. Este suficient? Oare? Nu, nu este suficient, fiindcă nu ar trebui să uităm cum au ajuns uh, țările într-o această situație de echilibru prost. Cum au ajuns acolo? Uh, întreprinzând politici economice greșite sau uh, lipsindu-se de aceste politici timp de trei ani, în timp ce lumea se schimba. Uh, avem nevoie de ambele picioare pentru a merge și asta este logica condiționalității. Apoi acest burden sharing, partajarea poverii. Cred că acesta este cel, unul dintre cele mai importante elemente. Uh, în ceea ce privește sistemul de soluționare, vreau să vă spun că nu este eh, cel mai greu lucru, dar este un element dificil. Acest fond nu trebuie să fie foarte mare, fiindcă nu este un fond de salvare, este un fond de răscumpărare pentru a finanța procesul eh, băncilor care au fost eh, astea băncilor care au fost lichidate, să vedem uh, ce creditori trebuie salvați și ce creditori nu trebuie să fie salvați. Deci este foarte important ca într-o primă fază să ne uităm la aspectele legislative, aspectele uh, juridice ale acestui fond pentru a putea ca până la urmă să avem uh, un cadru la nivelul Uniunii Europene pentru pentru soluționarea situațiilor de criză. Apoi, următoarea întrebare. Eu sunt pentru modernizare, 100%. Știți foarte bine că eu mă uit la instituțiile, cum au, cum au operat uh, în trecut și eu mi-apreciez foarte mult personalul pe care l-ați numit dumneavoastră excelent, și, dar și uh, acolo unde este loc de mai bine. E întotdeauna loc de mai bine și uh, mai ales în ceea ce privește această chestiune foarte importantă și pentru dumneavoastră și pentru mine, egalitatea între sexe. Vreau să spun că la noi nu există discriminare între sexe, Doamne ferește, dar BCE-ul, ca și alte instituții, își dă seama că este loc de mai bine în ceea ce privește egalitatea între sexe și puteți să vă bizuiți pe mine. Eu voi juca un rol foarte activ aici. Domnule președinte, aveți 23 de bărbați care iau hotărâri. E un caz vădit de discriminare. Vă rog să nu mai închideți ochii la această realitate. Ceva nu a funcționat bine undeva. Dar noi nu alegem, nu, nu numim membrii Consiliului. Nu uitați acest lucru, vă rog. Este vorba de autoritățile naționale. Aici ei ne trimit membrii Consiliului, dar... Îl intervenție fără microfon. Vă puteți bizui pe mine, cum v-am spus. Așa cum v-am spus înainte, dumneavoastră nu erați prezent aici în ceea, um, a ce privește, în ceea ce privește CRS. În ultimii 10 ani, în contextul crizei financiare, ne dăm seama că toate crizele financiare au fost gestionate de bărbați. Deci cred că a venit vremea să schimbăm lucrurile. Vă mulțumesc. Deci criza a fost, criza a fost cauzată de bărbați, știm cu toți asta. Cred că... Uh, Aș dori să-i reamintesc lui Mario că am uh, cerut BCE-ului ca bancă importantă centrală să spună altor bănci centrale că are o strategie uh, de promovare a femeilor. Asta, pentru asta este nevoie de foarte mult de făcut. Am insistat asupra acestui aspect. Să trecem la următoarea întrebare. O să o, îl salut pe domnul Rosa Bindi, care este aici din Bundestag. Jean-Paul, vrei să iei cuvântul? Da, mulțumesc, doamnă. Aș vrea să profit pentru că uh, subiectul uh, pare să fie important în această criză bancară. Când se va trece la numirea noului membru uh, al Consiliului Director al BCE-ului? Dacă nu mă înșel, suntem în mâinile dumneavoastră. Iar noi suntem uh, în mâinile Consiliului. Vreau să să uh, salut o delegație germană de la Fondul Marshall din, uh, stat, delegația americană, mă scuzați, de la fondul Marshall din Statele Unite. Bun venit în mijlocul comisiei noastre. Putem să ne întoarcem la programul nostru. Am primit suficiente bile bilețele. Mă opresc cu asta. Dirk. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Draghi, ați vorbit despre bănci. Aș dori să vorbesc despre banca dumneavoastră, pentru că vă referiți la prudență, bună uh, guvernanță și refacerea încrederii. Cu doi ani în urmă, costul noiului sediului BCE s-a, a crescut de la 850 milioane la 1,2 miliarde. Deci ați depășit bugetul cu 400 de milioane. Factura va fi suportată de contribuabilii europeni. Deci uh, uh, vorbiți despre austeritate, dar nu faceți acest lucru. Uh, prima întrebare ca membru al Troicăi. BCE-ul spune irlandezilor, grecilor și portughezilor să facă reduceri drastice. În același timp, aceste țări trebuie să contribuie cu mai mult decât era de așteptat pentru noul sediu uh, al BC-ului. Deci, dați un exemplu, domnule? Sigur, uh, această clădire este foarte transparentă și strălucitoare pe din afară, dar ce putem să spunem despre transparența din interiorul uh, său? Cred că atunci când ne veți vorbi despre transparența Consiliului uh, de Guvernare, o să fie foarte incitant. Iva. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule guvernator. Aș dori să vă mai aduceți o clarificare în legătură cu OMT-ul. Uh, în comunicatul de presă din 6 septembrie s-a spus că OMT-ul s-ar aplica uh, Uh, statelor membre atunci când acestea sunt pe cale să-și recâștige accesul la piață. Însă, la ultima conferință de presă, a spus că OMT-ul nu ar fi accesibil decât uh, piețelor care și-au recâștigat uh, accesul integral la piață. Este o contradicție aparentă, dacă puteți să o clarificați. Uh, în mai multe rânduri ați vorbit despre necesitatea imperioasă de a asigura o separare strictă între politica monetară și politica de supraveghere bancară. Pe această temă s-a insistat foarte mult asupra uh, conflictului uh, potențial de, uh, de interese Aș vrea să clarificați uh, riscul care merge în sensul invers. Care sunt posibilele conflicte de interese care ar putea să implice misiunile în materie de politică monetară asupra politicii de supraveghere dacă nu se face o separare strictă? Dacă puteți să ne clarificați consecințele pe care ar putea să le aibă o delegare integrală uh, a sarcinilor de supraveghere a Consiliului Guvernatorilor BCE către un nou Consiliu de Supraveghere în, uh, termenul, în cadrul BCE. Dacă după dumneavoastră articolul 130 din tratat se aplică la competențele unui uh, viitor uh, Consiliu de Supraveghere sau uh, dacă puteți să exercitați în continuare un control democratic uh, uh, mai uh, aspru, mai riguros în caz de delegare. Ce să facem pentru a reglementa un conflict posibil de interese? Cine ar fi arbitrul dumneavoastră? Aș vrea să profit pentru a susține uh, ceea ce a spus uh, Silvi Gular și anume este important să asigurăm un echilibru uh, de gen în cadrul BCE. Situația acum este scandaloasă. Un astfel de echilibru uh, ar fi absolut necesar. Președinta din partea GUE Marisa Matas. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. În ceea ce privește aceste programe de adaptare, vreau să vă întreb dacă considerați că aceste programe funcționează. Fiindcă discursul dumneavoastră a spus că aceste programe sunt dureroase pentru cetățeni, că aduc cu sine foarte multe greutăți, șomajul crește, dar nu numai. Uh, Uh, răutățesc și recesiunea. Nu cred că rezultatele sunt foarte bune. Eu uh, aș dori să vă întreb, uh, dat fiindcă jucați un rol foarte important acest proces, vreau, vedeți ce se întâmplă în Spania. A spus că BCE nu impune condiții. Vreau să vă întreb dacă uh, condițiile pentru aceste programe de adaptare nu sunt suficiente. Am văzut ce s-a întâmplat în Grecia, s-a făcut acest lucru pentru a evita contagierea. Acum, câte programe de austeritate mai sunt uh, necesare pentru a ne da seama că nu funcționează până la urmă? Vreau să vă întreb pe șleau acest lucru, fiindcă uh, Ați făcut declarații în ceea ce privește Portugalia, ați spus că în această uh, țară are loc un progres foarte important. Aș vrea să știu care sunt indicatorii aici pe care luați în considerare în ceea ce privește acest progres semnificativ, fiindcă, cum am spus, șomajul a scăpat de sub control, dar nu numai șomajul, ci deficitul și datoria. Dacă ne uităm toate aceste la prognozele acestui program, care sunt indicatorii pentru care, care ne dau impresia că toate aceste sacrificii merită efortul. Vă mulțumesc! Un alt set de trei întrebări. Cred că intrăm în criză de timp. Întrebările au fost mai lungi. În ceea ce privește costul clădirii, există două surse care duc la creșterea costurilor. Inflația care a avut loc în industria materialelor de construcții și a construcțiilor și asta reprezintă uh, 300 uh, de milioane între 850 și 1,2. Apoi 50 de milioane Uh, care au fost cheltuite cu uh, revizuirea juridică a contractelor. Deci asta a reprezentat 50 de uh, milioane. Cred că acest lucru va fi foarte va da foarte bine în procesul verbal. BCE-ul este o instituție transparentă. Vă rog să vă gândiți numai la numărul de declarații uh, publice, întâlniri publice, buletine, comunicate de presă care au fost uh, date. Mult mai mult uh, decât orice altă bancă centrală din lume a făcut. Dacă există ok la la publicarea proceselor verbale? E bine, nu putem să facem asta peste noapte. Trebuie să ne gândim foarte bine pentru că contextul instituțional, structura instituțională nu este asemănătoare cu cea din Statele Unite sau Regatul Unit. Nu suntem o țară și trebuie să avem în vedere acest lucru pentru a evita renaționalizarea politicii monetare toți membrii din Consiliul de Guvernatori sunt acolo în calitate personală. Nu își reprezintă țărea, țările. Luați în considerare acest lucru. Și mai există și alte uh, aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Trebuie să fim uh, transparent făcând toate acestea ideea este că ne gândim ă, cu toții la acest aspect. Întrebarea legată de disponibilitatea OMT. OMT nu este, nu poate să fie și nu va fi un înlocuitor al lipsei de acces la piață. Țările care își vor recâștiga, care și-au recâștigat, trebuie să aibă uh, acces la piață, pentru că OMT-ul nu o să înlocuiască acest lucru pentru că este văzut ca aproape de uh, finanțare monetară și de aceea nu este permis de, uh, prin tratat. În, uh, ce, în ceea ce privește responsabilitatea Consiliului de Supraveghere, sigur, trebuie să existe o răspundere și suntem 100% la mâna legiuitorului. Acesta ne va spune uh, care sunt normele pe care doresc să le respectăm. Însă, în ceea ce privește pregătirea, suntem gata să respectăm standardele cele mai riguroase. Apoi, dacă ajustarea funcționează sau nu, am discutat acest lucru în nenumărate rânduri. M-ați întrebat dacă s-au făcut progrese. Sacrificiile sunt uh, palpabile, sunt reale, uh, s-au făcut de ceva timp încoace și atunci ne întrebăm unde este progresul. S-au uh, făcut progrese, am constatat acest lucru. Am văzut o scădere a costului forței de muncă în unele state, a, scres, a Uh, crescut deficitul uh, de concurent, uh, au crescut exporturile, au apărut obligațiuni pe piață portugheze. Și asta constituie un progres semnificativ trebuie să recunoaștem că asta s-a făcut cu mari sacrificii însă în același timp trebuie să recunoaștem și că s-au făcut uh, progrese semnificative în uh, reforma economică și reforma în ceea ce privește uh, datele economice. am crezut că a, s-a pus și o întrebare legată de Grecia. Hans Peter Martin uh, Pablo. Marta, prima. Mulțumesc, doamnă președinte. BCE-ul a venit uh, cu acest program OMT pentru a apăra Europa, cumpărând obligațiuni pe uh, piața extrabursieră care sunt așteptările dumneavoastră în legătură cu volumul uh, utilizării acestui OMT? A doua întrebare. Cum o să sterilizați aceste lichidități, cu alte cuvinte? Care, este sursa de, care va fi sursa de finanțare? Și a treia întrebare se referă la comentariul dumneavoastră, și anume, condiționalitatea este impusă guvernelor, în vreme ce dumneavoastră cumpărați uh, obligațiuni de la investitori unde veți face presiuni pentru ca să determinați eh, guvernele să respecte condiționalitățile. Există o dicotomie aici. Cumpărați de la investitori în timp ce uh, expuneți uh, guvernele unor presiuni în acest sens. Hans-Peter Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra sistemului TAGE 2. Piața interbancară, practic, s-a prăbușit, deci avem un dezechilibru bilanțier de un trilion de euro. Și asta a dus la o enormă la un enorm transfer de la bănci, al riscului de la bănci la băncile centrale. Sunteți de acord că este vorba de un astfel de dezechilibru care se cifrează la această sumă și că exact asta ar putea efecte enorme? De exemplu, numai în Germania sute de miliarde ar fi um, deci, sute de miliarde ar fi uh, ar trebui să fie garantate de către uh, Germania. A doua întrebare. de ce nu se prevede un sistem de echilibrare ca în Statele Unite, unde există și acolo uh, o rezervă federală. Din păcate nu vorbesc italiană, spune domnul Hans-Peter Martin. Există așadar o rezervă federală și uh, rezerve naționale. De ce nu avem un sistem similar? Apoi, sunteți de acord că acest sistem uh, TAGE 2 face ca uh, țările practic uh, să fie șantajate și să nu poată fi de acord cu o desfacere, cu o, o ieșire din zona euro. Doamna președinte, Ideea este că trebuie să puneți o întrebare într-o oră, într-un minut și jumătate și două minute jumătate să dea răspunsul. Pablo. Mulțumesc, uh, uh, doamnă președinte. Domnule președinte, Uniunea Bancară a născut pasiuni în uh, toată Europa. Am susținut-o și noi în această comisie. Obiectivul uh, comisiei este ca acest lucru să înceapă la 1 ianuarie 2013, astfel încât uh, băncile să se supună unui program de supraveghere. Ați stabilit obiectivele și le-ați pus care sunt, însă am văzut în ziare că unii consideră acest lucru imposibil posibil. Deci puteți să confirmați, domnule președinte, că Banca Centrală Europeană este gata, este pregătită ca în mai puțin de trei luni să preia supravegherea băncilor așa cum uh, prevede Comisia Europeană. De asemenea, puteți să ne dați și câteva detalii în legătură cu modul în care veți organiza acest lucru. Acum, pe o altă temă. OMT-ul împreună cu reforma și consolidarea fiscală constituie soluția la uh, fragmentarea piețelor financiare. S-a spus acest lucru. Întrebarea mea este, poate BCE-ul să facă altceva decât OMT-urile uh, pentru a uh, reunifica piețele? Pentru că dacă nu există condițiile pentru a pune în mișcare programul OMT. Eh, deci au fost eh, trei întrebări, așa încât vă rog să dați răspunsul, domnule președinte. Eh, cât de importante sunt OMT-urile, dimensiunile. Exante, dimensiunile sunt nelimitate. Deci dimensiunile vor fi pe măsura obiectivelor, pentru a putea îndeplini obiectivele lichidităile care vor fi astfel generate vor fi uh, sterilizate, așa cum uh, facem și în uh, cazul SMP, așa încât nu se creează în mod net lichidităi din acest program. Condiționalitatea constituie parte integrantă a programului. Suntem convinși și avem experiența SMP-ului uh, condiționalitatea OMT nu va funcționa. În ceea ce privește dezechilibrele Target 2, există două motive cel puțin pentru acest dezechilibru. În primul rând, gradul diferit de competitivitate în zona euro, și anume unele uh, țări au excedente de uh, concurent, altele uh, au uh, deficite de concurent. Apoi, influxurile uh, uh, și neîncrederea care o au investitorii în anumite sisteme bancare. Deci există uh, flux de capital și depozite care uh, merg dintr-o, care circulă dintr-o țară în alta și asta din două motive. Al doilea motiv este că uh, este acela pe care încercăm să-l abordăm acum. Dacă refacem încrederea în zona euro, dacă refacem încrederea în sistemul bancar al zonei euro, și uh, am prezentat cele trei etape care sunt importante și uh, programul pentru a evita, a evita riscul de renominalizare, ne așteptăm ca aceste riscuri să uh, scadă, pentru că nu are sens și nu există niciun motiv ca banii să circule dintr-un stat în altul din uh, uh, lipsă de încredere. Am uh, constatat la o migrație de depozite în țări vulnerabile și asta pentru prima oară într-o perioadă foarte îndelungată. Asta arată deja că uh, recâștigarea încrederii are efectele benefice scontate. Măsurile pe care le-am uh, convenit, pe care le-am anunțat, de fapt reduc uh, riscul cu care se confruntă anumite țări. Al doilea motiv se referă la contul curent. excedentul de cont curent și diferite grade de competitivitate. Sunt convins că dacă țările nu își recâștigă, nu își refac competitivitatea, va fi foarte greu. Nu se poate să avem o Uniune în care avem un grup de țări care sunt creditori tot timpul și uh, țări care sunt uh, debitori permanenți. Deci, uh, parte a acestei uh, reechilibrări se va face prin recâștigarea competitivității. Și recâștigarea competitivității este rezultatul reformelor uh, structurale pe piața muncii, a produselor și a serviciilor uh, financiare. BCE-ul nu o va prelua supravegherea uh, peste trei luni și va face uh, acest lucru imediat. Există uh, o fază de tranziție, va fi nevoie probabil de un an pentru a ne adapta la toate aceste structuri. Important este ca regulamentul Consiliului să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013, după care putem să lucrăm în mod oficial cu autoritățile naționale de supraveghere pentru a construi acest sistem. În mare, cred că ne va trebui un an pentru a veni cu un concept valabil. În ceea ce privește condiționalitatea, nu sunt sigur că am înțeles sensul întrebării noastre, uh, dar dacă condițiile nu există, OMT-ul nu poate să funcționeze. Obiectivele BCE sunt de a reface uh, canalele uh, de transmisie ale politicilor monetare pentru a avea și pentru asta e nevoie de niște condiționalități. Președinta. Bun, multe grupuri și-au tot schimbat vorbitorii, dar cred că următorii trei sunt Arlene McCarthy, Sophie Intveld și domnul Epping. Arlene. Thank you. Um, I just have a very brief... Mulțumesc. O întrebare pe scurt. Apreciez faptul că atunci când vorbiți despre zona non-euro, statele membre uh, sunt invitate să participe. Ați spus că analizați aspecte juridice, dar sunt și probleme uh, practice. Uh, Suedia, de exemplu, uh, uh, supra, are autoritate de supraveghere în, Est, de, în Estonia. Există aspecte practice în care pot fi obstacole. Um, ce fel de aspecte practice um, ar exista ca obstacole, dar și ca stimulente. Ce câștig ar putea avea statele membre um, care nu fac parte din zona euro să participe la, această, uh, la acest sistem? Există riscuri pentru consumator, de exemplu. Cred că există o serie întreagă de întrebări practice care trebuie să fie clarificate, nu numai de aspecte juridice. Sophie. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, în primul rând, în ceea ce privește Uniunea Bancară, luați în considerare un sistem de garantare a depozitelor și pare destul de evident că Germania nu este dispusă să meargă în această discuție. Păreți să credeți că se va crea acest sistem, dar cât de realistă este această așteptare și ce se întâmplă dacă ea nu este pusă în practică. Apoi, în ceea ce privește cele trei state, țările de jos, Germania și Finlanda, activele Uh, de patrimoniu trebuie să uh, rămână la nivel național și să nu aibă niciun legătură cu sistemul de, uh, de cu mecanismul de stabilitate. Apoi aș dori să vă spun că femeiul pare să nu împărtășească optimismul dumneavoastră cu privire la creștere. Solicită o rată mai ridicată de inflație pentru Germania și țările de jos, care să, să ajungă la 3-4%. 3-4% ar fi contrar cu, cu așteptările și cu prevederile dumneavoastră. Mă întreb care este poziția dumneavoastră în acest sens. Președinta, Dirk. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb dacă BCE a luat în considerare posibile, posibilele uh, efecte negative uh, de a înceta uh, tranzacțiile directe odată ce ele au fost uh, inițiate. Uh, nu va exista un impact negativ foarte puternic? În al doilea rând, o întrebare referitoare la Banchea. Ieri cu comisarul Almunia am avut un schimb de opinii și am avut senzația că Spania a fuzionat aceste șapte bănci regionale pentru a crea o bancă atât de mare încât să fie prea mare încât să poată da uh, faliment. falimente. Însă există și alte uh, bănci și mari organisme, uh, gen Real Madrid, care au credite pe care nu le plătesc către banchia, crezând că cineva va, va salva această bancă. Um, și mă întreb dacă nu vor exista probleme aici. Salvăm banchia, dar vor exista în continuare mari probleme în economie. Vă mulțumesc! On the first question, it's clear... În ceea ce privește prima întrebare, în cazurile la care v-ați referit, este nevoie de muncă și nu este adevărat că nu avem nicio bază. Cum funcționează supravegherea acum? Există consilii de supraveghere și un mecanism unic de supraveghere va face parte din aceste consilii de supraveghere. Din acest punct de vedere, nu va exista o schimbare foarte mare în structura supravegherii, cum este ea astăzi. Mă refer aici la filiale a unor bănci străine, a, filiale a unor bănci din zona euro în state din uh, zona non-euro. La ora actuală are loc supraveghere prin consilii de supraveghere în care ai un supraveghetor din uh, țara gazdă și unul din uh, uh, țara unde se află sediul central uh, și acest lucru va continua. Din punct de vedere structural, din punct de vedere al cadrului, el este prezent. Uh, Diferența uh, ar fi că mecanismul unic de supraveghere ar fi un membru din, în Consiliul de Supraveghere. În ceea ce privește accesul la lichidități, răspunsul este nu, pentru că politica monetară este politică monetară pentru uh, băncile solvabile din statele din zona euro. În ceea ce privește garantarea uh, asigurării depozitelor. Este o chestiune de timp. Când vorbim despre garantarea depozitelor, vorbim despre o mutualizare a riscurilor asumate de bănci. Mai exact, anumiți uh, anumite persoane care au depozite din anumite țări sunt rugate să preia riscuri din bănci din alte țări. Înainte de a face asta, vrei să știi foarte clar ce se ce este în aceste bănci, ce se întâmplă cu aceste bănci. De aceea există cei trei piloni, supravegherea, uh, posibilitățile de soluționare uh, și garantarea depozitelor sunt foarte importante dar mm, timpul va fi, eh, de implementare va fi diferit. Întâi va exista mecanismul de supraveghere care va crea o evaluare a ceea ce există și numai după aceea eh, poți decide mutualizarea acestor eh, riscuri. Este un proces politic, proces politic complex, dar este și ceva ce vrei să faci progresiv, pentru că nu vrei să distrugi sistemele uh, naționale de uh, garantarea depozitelor. În momentul în care transferi un risc, uh, trebuie să știi exact la ce te asumi. Activele de patrimoniu. N-aș vrea să, să fac comentarii cu privire la asta, dar cu siguranță Uh, cu cât mai repede se rezolvă incertitudinile aici, cu atât mai uh, bine. Este, este foarte important ca acest, uh, acest uh, punct să fie clarificat. Nu cred că există o foarte mare diferență între prognoza de creștere a femeii și a noastră. Noi am spus că ieșim dintr-un trimestru uh, Uh, slab, probabil și al treilea va fi uh, slab și că riscurile sunt mai degrabă negative. Deci avem cam aceeași prognoză aici. În ceea ce privește inflația, să nu uităm că mandatul BCE este să uh, mențină o inflație, să aibă o inflație în zona euro pentru uh, la aproximativ 2% sau mai puțin. Însă, inflația în statele individuale nu ține neapărat de uh, preocupările BCE, însă este, este importantă pentru noi în momentul în care vine dintr-un moment uh, dintr-o, dintr-un motiv sectorial și atunci intră în domeniul de uh, uh, de supraveghere macroprudențială. Deci mandatul nostru primar, uh, principal, este în ceea ce privește inflația în zona euro. Apoi, s-a pus o întrebare referitoare la tranzacțiile directe, dar nu mi-amintesc exact ce, despre ce era vorba. Domnule președinte, întrebarea se referea la următorul lucru. Odată ce, ai, ce au fost acordate aceste tranzacții și nu ar fi respectate condițiile, ar putea ele să fie întrerupte? Da. Uh, am să vă citesc declarația de la ultimul uh, Consiliul de Guvernare al, uh, și la ultima noastră conferință de presă, și anume, tranzacțiile nu ar avea loc atâta timp cât un program este în revizuire și ar continua după revizuire atâta timp cât conformitatea este asigurată. Bineînțeles, nu vrei să, nu, nu este indicat să um, se facă astfel de tranzacții în momentul în care un program este revizuit sau în curs de revizuire. Însă, în momentul în care uh, condițiile sunt uh, respectate, le, le-am reluat. Apoi, în ceea ce privește banchia, vă, mă întrebați cu privire la riscurile care s-ar acumula. După cum știți, guvernul spaniol și Comisia și BCE la ora actuală duc negocieri și discuții cu privire la crearea unei companii de gestionare a activelor uh, către care ar urma să fie transferate anumite active inclusiv de la Banchia. Nu știu dacă este bine să discutăm acum negocieri care au loc în același timp. Mulțumesc. And, uh, the next three is, uh, Mario... Următorii trei, Mario Mauro, Udo Bullman și Astrid Luling. Grazie, președinte. Mm, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule președinte Draghi, să revenim la condiționalitate. Vă mulțumesc pentru lămuririle pe care ni le-ați oferit uh, până acum. Dați-mi voie să vă pun o întrebare pe șleau. Mi se pare imposibil de negat faptul că condiționalitatea aduce cu sine o anumită cedare a suveranității. Poate pe bază de voluntariat, dar până la urmă e vorba de cedare a suveranității. Deci se pune problema legitimității nu numai juridice, cât și democratice. Nu ar fi poate o idee mai bună ca statele membre să ofere caracter legitim prin modificarea tratatelor? În loc să ne folosim de argumentul că condiționalitatea reprezintă o abatere de la tratate, dat fiind că discutăm uh, un subiect care nu ține de integrarea europeană. Și cum rămâne cu rolul de supraveghere al uh, băncilor, uh, cum ar fi casele de economii și consemnațiuni sau echivalentul uh, în Italia, de pildă. Domnule președinte Draghi, aș dori să vorbesc și eu limba maternă, motiv pentru care vă rog uh, să vă puneți căștile. Și, uh, Sharon, te rog să dai drumul la cronometru acum, domnule președinte. Pot să fiu de acord cu colegul Mauro în ceea ce privește condiționalitatea. Când avem de-a face cu un sistem nou, un format nou de administrare în politica europeană, atunci BCE poate să spună că are mari merite în acest sens. există, trebuie să, să aibă loc o distribuție a mm, activităților. Um, statele membre, BCE, Uniunea Europeană și așa mai departe. Și este bine dacă are loc o astfel de distribuție a muncii. Este foarte clar că trebuie să existe condiționalitate, însă avem o problemă cheie. Și dumneavoastră, în calitate de instituție, faceți parte din această problemă. Condiționalitatea este um, o recomandare politică, politică de politică economică, dar poate să fie greșită. Dacă guvernele greșesc, putem vota altele. Dacă parlamentele greșesc, putem vota altele. Însă Troica este o putere anonimă în percepția oamenilor și de aceea ard drapeluri europene în capitalele uh, europene. Și vă întreb ce facem, pentru că nu suntem într-o uh, tehnocrație, suntem într-o democrație. Și uh, un parlament este cel care trebuie să decide dacă uh, astfel de decizii sunt corecte sau nu. Când vom ajunge aici? Uh, ați fi uh, ați susține uh, ideea ca această comisie, acest parlament să aibă ceva de spus uh, în ceea ce privește condiționalitatea, cum este ea structurată și uh, dacă ea este în interesul uh, statelor. Pentru că dacă luăm măsuri supranaționale, avem nevoie de un parlament supranațional care să le adopte. Mulțumesc, Astrid. La Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, campania pentru prezența femeilor uh, în Consiliu, ceea ce va vă priv... Iată, îl ține departe pe domnul Merș. Uh, vreau să vă spun că Parlamentului European îi plac foarte mult miturile și legendele. Uh, Iată, acum avem mitul femeii virtuoase care se luptă cu bărbații plini de defecte. Doamna Reding, vicepreședinte a Comisiei, a spus uh, acum ceva timp uh, că dacă femeile ar fi fost la cârmă, nu ne-am fi confruntat cu aceleași probleme. Iată, acum uh, se naște altă legendă Femeile uh, nu au, se fac deloc vinovate de criza economică din 2008, dar, din păcate, lucrurile nu stau așa. Două femei uh, au stat uh, la baza scandalului Lehman Brothers și Goldman Sachs, scandalul pe care le cunoașteți mai bine decât mine. Eu aș putea să vă spun ce au făcut aceste femei, nu am însă timpul aici, dar vă recomand tuturor să citiți această cărticică extra extraordinar care vă dă toate amănuntele. Bun. Am spus asta pentru um, a pentru a vă face să înțelegeți că trebuie să înțelegem faptele înainte de a face generalizări și de a spune povești da, iurea. Eu cred că e foarte folositor și foarte bine că eu din totdeauna uh, de la începutul carierei politice din 63 am luptat pentru egalitatea între sexe, dar cred că trebuie să um, privim uh, faptele cu sinceritate, fiindcă această luptă nobilă trebuie să se întemeieze pe adevăr și nu pe mituri. Acestea fiind spuse, în ceea ce privește această chestiune, aș dori, uh, domnule președinte, să vă adresez o întrebare fiindcă aș dori să ne spuneți mai multe despre acest principiu al descentralizării care va fi pus în aplicare prin uh, mecanismul de supraveghere unic. Cum va, put, va, va putea BCE să se asigure că autoritățile naționale își desfășoară activitatea în mod adecvat și nu și nu slujesc exclusiv intereselor statelor membre unde și-au uh, unde au fost înființate, fiindcă dacă am înțeles eu bine lucrurile, trebuie să existe un dialog uh, foarte strâns între BCE și autoritățile naționale de supraveghere, știind totuși că Banca Centrală Europeană este responsabilă în ultima instanță și deci trebuie să aibă uh, mijloacele necesare pentru a-și exercita această responsabilitate. Vă mulțumesc! Mario, ai cuvântul. În ceea ce privește primele două întrebări, care au multe aspecte în comun. Am spus în nenumărate rânduri că e nevoie de o partajare a suveranității la nivel supranațional. În ceea ce privește aspectele fiscale, bugetare, iar acum uh, în ceea ce privește reformele structurale. Deci uh, nu trebuie să ne convingeți pe noi des, despre acest lucru, fiindcă suntem uh, deja de această părere. Acest aspect este foarte important și uh, orice pas înainte pe acest teren reprezintă uh, un progres în ceea ce privește guvernanța, iar BCE va fi întotdeauna, va susține întotdeauna această poziție. Apoi, în ceea ce privește uh, OMT-urile și uh, activarea acestora. Vreau să vă spun că nu noi impunem condiții în ceea ce privește tranzacțiile monetare directe, dar vrem să ne asigurăm că programul nostru este eficient că respectă mandatul și nu înlocuiește acțiunile guvernamentale sau lipsa acestora. Așa stând lucrurile, condiționalitatea care merge mână în mână cu tranzacțiile monetare directe joacă un rol fundamental – noi știm foarte bine că OMT-urile nu ar funcționa altfel și uh, știm din experiență, am uh, învățat acest lucru din experiență și este de fapt destul de logic că așa stau lucrurile. Iar acest lucru nu ar fi benefic procesului, fiindcă ar uh, distruge stimulentele, așa cum s-a întâmplat anul trecut în anumite cazuri. Deci, cum, am spunea, cum spuneam, ar elimina stimulentele pentru guverne ca acestea să ia măsuri și să întreprindă reformele necesare. Acum, în ceea ce privește viitorul, vreau să vă spun că de, de, de îndată ce vom instaura un sistem de partajare a suveranității uh, supranaționale în aceste domene, domenii, uh, vor, vom reuși să întreprindem măsuri mai eficient. Acum țările noastre cooperează pentru a lua decizii macroeconomice care ar putea să aibă efect de contagiune, iar adesea acest efect de contagiune este, bineînțeles, negativ. Astfel încât trebuie să depășim acest, uh, această perspectivă strict națională în ceea ce privește conceperea și aplicarea politicilor noastre economice. În ceea ce privește ultima întrebare, nu știu dacă am înțeles-o cum trebuie. Vă rog să repetați, dacă se poate. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Vous si vous ne m'avez pas compris, je veux bien. Moi, j'ai une question précise. J'ai fait une déclaration je, euh, en ce qui concerne la, le mythe de présence We need féminine qui n'aurait rien eu à, à, à, à voir euh, à, avec... Euh... hmm? Am vorbit despre acest mit al prezenței feminine. Am vorbit, v-am dat exemplul uh, Lehman Brothers și Goldman Sachs. Ați înțeles asta, da? N-ați înțeles întrebarea. Haideți să repet întrebarea fiindcă aș fi vrut să ne spuneți mai mult despre principiul descentralizării care va fi aplicat în cadrul mecanismului de supraveghere unic. Cum va reuși BCE să se asigure că autoritățile naționale își desfășoară activitatea eficient pentru sistem și nu răspund exclusiv intereselor statelor membre unde uh, unde au fost înființate, dacă înțeleg eu bine lucrurile, nu trebuie să existe un dialog strâns între BCE și autoritățile naționale de supraveghere dat fiind că BCE este responsabilă în ultima instanță și că trebuie, deci, ca BCE să dispune de mijloacele necesare pentru a-și exercita această responsabilitate. Capito, ați înțeles? I, I for, for... Îmi cer scuze, nu înțelesesem întrebarea. Aveți într totul dreptate. Această îngrijorare trebuie să uh, fie luată în considerare și uh, se va întâmpla acest lucru prin uh, schimburi um, interpares în momentul în care lucrurile vor fi puse pe picioare. Trebuie ca până la urmă să se ajungă la un schimb foarte deschis între autoritățile de supraveghere în ceea ce privește uh, Uh, sănătatea instituțiilor pe care le supraveghează. Astfel va exista o presiune interpares, uh, un schimb la nivelul un schimb uh, continuu la nivelul deciziilor care va depăși, va elimina această tendință de a ține cont de interesele naționale. Așa cum am spus anterior, uh, la audirea de adineauri, cred că poziția autorităților naționale este una de deschidere și constructivă în, înspre construirea acestui meca, mecanism unic de supraveghere. O atitudine foarte liniștitoare. Vă mulțumesc. Uh, we probably can take all of the remaining... Probabil că putem uh, să luăm următoarele trei întrebări. Peter Simon, Diego Feio și Liam Van Gogh. Dacă își face apariție. Ich möchte mich deswegen auch kurz... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, două domenii tematice importante. Să pornim de la premisa că ajungem într-adevăr în situația în care BCE va face supraveghere și că se va găsi o soluție pentru țările non-euro. Asta înseamnă că nu sunt uh, direct uh, subordonate, să spunem așa, BCE. Însă, role, rolul BCE s-a văzut foarte Uh, puternic în ultimele săptămâni. Anunțul dumneavoastră uh, a reușit ceea ce nu au reușit uh, șefii de stat și de guvern în ultimii doi ani. Stabilitate, dobânzi mai ridicate. Întrebarea mea este dacă nu ați preluați acest rol și depindeți de autoritățile naționale, care unele funcționează mai bine și altele mai prost, uh, se va ajunge în situația în care această supraveghere să greșească? Uh, din nou, se va ajunge la situații în care vor exista falimente ale unor bănci și vor exista crize. Nu ca și până acum, dar vor exista. Iar uh, cei mai afectați vor fi cei care au acum încredere în dumneavoastră cu fondul de soluționare în caz de criză nu vă este teamă că în momentul în care faceți uh, astfel de măs- în care luați astfel de măsuri, nu veți mai avea uh, încrederea acestor uh, persoane, acestor investitori, să spunem așa, care uh, au pierdut și vor fi pierdut uh, mulți bani. Domnule președinte, dați-mi voie să vă felicit Ați vorbit despre situația politică și ați spus că a avut loc o a cincea evaluare făcută de Troica, o evaluare pozitivă. Și s-a dat o nouă tranșă Portugaliei. Credeți că pe baza aceasta Portugalia se va putea reîntoarce în piață în septembrie 2013, așa cum s-a prevăzut? A doua întrebare. Au existat critici la adresa modelului de ajustare elaborat de Troica. S-a spus că asta duce la o creștere a recesiunii, la un șomaj uh, crescut, E adevărat că la finalul programului țările s-ar putea uh, găsi într-o situație din care să, uh, fără ieșire? Cum veți proceda uh, pentru a putea să ne apropiem de pragul de creștere? Liam. Bună ziua, domnule președinte. Banca Centrală Europeană a răscumpărat uh, datorii, debite grecești de pe piața secundară la cursuri avantajoase. Aceste titluri, când ajung uh, la scadență, vor, avea, vor, aduce, vor avea o rentabilitate de 11 miliarde, așa se spune. Banca Centrală și-a crescut uh, din dobânzi veniturile, întrebarea mea este următoarea. Știu uh, că banca BCU trebuie să-și respecte statutul, însă o să reamintesc că uh, BCU-ul nu este o bancă comercială și că s-a exclus din restructurarea uh, datoriei elene în 2012, în februarie. aceste beneficii de care am uh, pomenit ar fi putut fi injectate în economia reală care este supusă unor reforme uh, structurale care sunt uh, departe de a da roadele dorite. Ce ar face Banc BCU dacă rata spaniolă se Uh, devine și mai drastică și dacă nu se face, uh, dacă nu se recurge la mecanismul european de stabilitate. Mulțumesc! În ceea ce privește prima întrebare, cred că răspunsul este supravegherea este esențială pentru a evita greșelile și surprizele dar deseori băncile eșuează indiferent de calitatea supravegherii. De aceea, existența unei autorități uh, de rezolvare a situațiilor de criză bancară este atât de importantă. Pentru că în felul acesta nu se folosesc bani publici și Uh, se evită uh, de reglări. Am văzut asta în cazul Lehman și în cazul unor bănci mai mici. Cred că este un, uh, un pilon important al noi uniuni financiare. Să nu uităm ce s-a întâmplat în Statele Unite Rezerva Federală a uh, rezolvat situația bancară a 200 uh, de uh, bănci și nu a ieșit în roșu atunci când s-a tras linie. În ceea ce privește Portugalia, aș spune că ajustarea se face mai rapid decât așteptat. S-a trecut uh, la o economie uh, orientată către export, uh, deficitul de concurent a scăzut, toate acestea sunt semne de progres. Deficitul va scădea sub 3% din PIB în 2013. În ceea ce privește Portugalia, BCE-ul recunoate acest progres și uh, reîntărete uh, ideea că este necesar să se consolideze reformele structurale în anumite uh, domenii. Veștile bune sunt că Portugalia a emis obligațiuni săptămâna trecută, obligațiuni pe trei ani, Uh, guvernul este bine plasat și echilibrat pentru a recâștiga accesul la piață, așa cum uh, se scontează. Acest lucru este important. Ca și Irlanda, Portugalia este un exemplu că sacrificiile nu sunt un scop în sine. Ne-ați reamintit cuvintele pe care Uh, le-am uh, folosit. Sacrificiile ne-au adus în uh, vâltoarea acestui fluviu la mijlocul acestui fluviu și trebuie să ajungem pe celălalt mal. Și ceața care nu lăsase să se vadă celălalt mal s-a risipit. Vă amintiți uh, uh, discuția în legătură cu uh, destinul euro după 10 ani și vedeți că multe din progresele preconizate s-au realizat. Cred că nu trebuie să fim optimiști, prea optimiști fără uh, uh, justificare atât la nivel național cât și la nivel uh, european. Trebuie să proiectăm un nou cadru pentru un orizont pe termen lung al zonei euro. În uh, ceea ce privește uh, profiturile uh, SMP, putere semnificativă de piață, membrii care sunt membrii BCE. acest lucru se distribuie în funcție de cheia de capital, aceste beneficii, după care depinde de sistemele existente în fiecare țară. Ele sunt transfer, transferate bugetului uh, național și uh, guvernele hotărăsc Uh, ce se face cu uh, aceste beneficii. Unele state spun că astfel de profituri pot să fie reutilizate în finanțarea unor programe de ajustare. În alte cazuri, ele intră pur și simplu la bugetul național. Ratele spaniole, nu vreau să speculez în legătură cu ce s-a întâmplat. OMT-ul este un mecanism efectiv de oprire menit să elimine riscul din zona euro. Exante vorbind, dimensiunile sale sunt nelimitate, dar nu sunt lipsite de uh, condiții dimensiunea trebuie să fie adecvată pentru a elimina riscul și trebuie să se realizeze toate condițiile astfel încât uh, OMT-ul să se aplice. Însă, așa cum am spus, uh, sunt niște condiții necesare. Gunnar Hockmar este aici, uh, are o întrebare, după care și eu am poate o întrebare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă gândiți la două aspecte. În primul rând, în multe din discuțiile pe care le-am avut legate de Uniunea Bancară, s-au făcut propuneri care pleacă de la ideea că nu vom reuși să respectăm regulile pe care încercăm să le adoptăm, să le facem credibile astăzi. Ieri, uh, discuția de mutualizarea datoriilor în raport de 60%. Încercăm să, uh, stabili, să creăm o credibilitate pentru noul pact de stabilitate și, pe de o parte, încercăm să spunem acest lucru ca o nouă sugestie, însă încercăm să creăm o instituție pentru a aborda situația Uh, în care unele state membre nu vor fi în măsură să respecte aceste reguli. Cred că sunt multe, mult prea multe minci ridicate la fileu pentru a rezolva problema credibilității. În al doilea rând, o să mă refer la un lucru care s-a discutat aici. Dacă ne gândim la contextul macroeconomic uh, al Uniunii Europene, majoritatea statelor membre, marile economii, vor purta o povară a debitelor uh, până în 2020. Asta înseamnă că următorul AGS, uh, din punct de vedere economic, va fi un timp contractat. În același timp, uh, legislația bancară privind cerințele de capital uh, uh, aceste uh, dispoziții sunt uh, viabile, dar uh, asistăm la o dublă reducere uh, a uh, o dublă criză a creditelor. Ce puteți face pentru a explica acest lucru? Președinta. Alin te-a întrebat în legătură cu costurile din grupurile zonei euro. Um, Sweden, of course, is one... Suedia este unul dintre exemplele pe care le-a dat. Iar apoi, când răspundeați răs... referitor, de raportul, referitor la raportul Likenen, ați spus că băncile din zona euro sunt diferite de Cred că v-ați referit la Statele Unite și Regatul Unit. Și este corect. Pentru, pentru că aici sunt foarte multe bănci internaționale. Însă, ce mă preocupă pe mine este cum reușim să menținem unită piața unică și cum reușim să avem niște reguli comune care să funcționeze uh, de la BCE înspre zona euro sau zona euro extinsă, dacă vreți, dar ar putea să și funcționeze pentru grupuri uh, bancare internaționale mai mari care sunt în afara acestei zone. Nu, nu dorim să mm, să avem o, fragment, o fragmentare a pieței unice. Cred că primii pași au fost făcut. Au fost făcuți și cu asta se intră în, într-o metodologie referitoare la risc um, menționată într-o comunicare a comisiei, de care știu că Andreea este foarte interesată și eu aștept uh, cu nerăbdare cea referitoare la asigurări. Încă un punct care mă preocupă Uh, și îi preocupă pe mulți dintre cei care se ocupă de Uniunea Bancară, este faptul că nu primim cei trei piloni în același timp. Ne îngrijorează acest lucru. Există implicații ale supravegherii comune și dacă nu avem sistemele de sprijin comune, este foarte dificil din punct de vedere legal să elaborezi o legislație ca și când ar urma uh, următoare etape, dar nu suntem siguri că ele vor urma. Dacă nu știm că urmează, trebuie să prevedem anumite garanții uh, în uh, legislația pe care o adoptăm acum. Practic, nu ne ajută la nimic să facem o legislație pornind de la premisa că va urma altceva. Este, este complicat din punctul nostru de vedere și aș fi vrut să cunosc poziția dumneavoastră. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, dacă am înțeles bine, cred că preocupările dumneavoastră principale se referă la partea cea mai dificilă din politica economică și anume mutualizarea riscului. Pentru mulți, acest lucru este esențial pentru a face progrese, dar și dar în același timp, pentru mulți este foarte important ca acest lucru să vină la finalul uh, etapelor uh, și a progresului care a fost deja făcut. Se poate găsi un compromis aici, însă, ca în sistemul um, pentru ca în sistem, să avem în uh, sistemul bancar um, de garantarea depozitelor, uh, trebuie să ne asigurăm că încrederea este existentă. Pentru că pe asta se bazează uh, politicile și pentru asta statele membre trebuie să considere acest domeniu interesul lor comun. Este vorba de uh, de partajare a suveranității. Și asta și în domeniul reformelor structurale, pentru că este foarte clar că statele membre trebuie să poată genera creștere. Și asta va deveni parte din contractul comun pe care poate să se bazeze încrederea, poate fie, să fie construită încrederea Uh, și pe bază cu ajutorul căreia poate fi uh, depășită această problemă referitoare la mutualizarea riscului. Trebuie făcut progresiv, va dura, uh, va fi nevoie de timp, dar și va fi nevoie și de voință politică pentru a partaja suveranitate națională și pentru a o delega la un nivel supranațional. În al doilea rând, uh, Ehm, da, o observație bine argumentată. Am făcut uh, greșeli în trecut încercând să ehm, aplicăm reglementări sau evaluări ehm, de supraveghere care uh, au reieșit a fi super ciclice, deci au înrăutățit situația. Multe lucruri sunt Uh, bune ca idei, dar când este vorba de implementarea din punct de vedere al politicilor, ele trebuie să fie implementate într-o ordine uh, corectă. Dacă scoatem ceva din și implementăm în afara ordinii uh, bune, poate să devină ceva negativ. De aceea întotdeauna insist asupra uh, ordinii corecte în care trebuie făcute lucrurile. Când elaborăm legislație, trebuie să ne gândim întotdeauna la ce trebuie să existe deja înainte să introducem noua reglementare. Și da, sunt, uh, împărtășesc în, uh, în preocupările dumneavoastră. Domnul Heckmark, dați-mi voie să fac o clarificare. Prima mea întrebare se, refer, se referea la faptul că multe dintre discuțiile cu privire la mutualizarea datoriei Um, peste 60% în același timp cu pactul de stabilitate. Deci se spune că nu ar trebui să existe datorie peste 60%. Noul pact de stabilitate subliniază că 60% este limita superioară pentru datorie. Deci este un paradox care afectează credibilitatea. Da, mă, afecta. mă refeream la uh, aspectele generale. N-aș vrea să discut uh, soluții specifice cu privire la mutualizare, pentru că circulă foarte multe idei. Problemele pe care le-am subliniat, răspunsul final uh, va fi fructul uh, unei uh, reflexii îndelungate. ați găsit uh, contradicții și se pot găsi contradicții cu privire la viziu- în viziunile cu privire la asta. În ceea ce privește piața unică, aveți dreptate. Trebuie să ne asigurăm că nu creăm un sistem în care să existe migrație sau arbitraj de reglementare care la final să slăbească piața unică. Propunerea de a elabora un manual comun este una foarte bună. Și cred că toată lumea ar trebui să lucreze la asta. Acest nou mecanism unic de supraveghere singur nu va crea mai multe probleme pieței unice decât existau înainte. este clar că realitățile bancare care ar urma să fie supraveghe supravegheate sunt diferite. Deci avem nevoie fie de uh, reglementare, fie de un manual comun care să, de, un, de orientări comune care să atingă obiectivele, respectând în același timp modelele de afaceri uh, diferite în mod fundamental uh, în diferite părți ale Uniunii Europene și de aceea propunerea de a lucra la un manual comun mi se pare o propunere foarte bună pe care trebuie să o sprijinim. În ceea ce privește legislația. Da, aveți dreptate. Din punct de vedere al unei tehnici legislative, ar fi mult mai bine dacă ați putea legifera cei trei piloni în același timp. Și cu siguranță această Um, pro, procedură pas cu pas uh, poate să uh, vă îngreuneze situația și procesul ar fi mult mai uh, mult mai lent, însă aceasta este realitatea căruia trebuie să-i facem față. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc un ritm mai lent ar face ca termenul de 1 ianuarie 2013 să fie mai greu de respectat. Vă mulțumim foarte mult uh, pentru răspunsurile acordate. Întotdeauna ne face plăcere să vă avem alături de noi în această comisie și sunt uh, convinsă că veți uh, prelua observațiile noastre pe diferite teme, inclusiv cele referitoare la egalitatea între sexe. Vă mulțumesc!